se referă la sistemul comun de taxe pe valoare adăugată privind normele de facturare. Domnul Caz este raportor și îi dau acum cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Directiva privind uh, facturarea, care a fost uh, integrată în directiva TVA, nu îndeplinea în totalitate scopul simplificării, modernizării și armonizării uh, normelor privind facturile cu TVA și de aceea opțiunile care au fost puse la dispoziția statelor membre au dus la un set de norme privind facturarea mai puțin armonizate. Acest lucru este extrem de clar, mai ales în contextul normelor uh, în uh, vigoare în ceea ce privește facturarea. În primul rând, Comisia își propune să simplifice legislația și procedurile administrative pentru autoritățile uh, publice naționale din Uniunea Europeană și pentru părțile private. În al doilea rând, scopul este îndepărtarea barierelor în ceea ce privește facturile cu TVA. Și în al treilea rând, scopul este simplificarea procedurilor în sensul uh, reducerii poverii administrative. Și în cele din urmă, trebuie elaborate norme clare privind uh, facturarea. Pentru a face acest lucru, Comisia își propune să reducă povara administrativă asupra societăților comerciale prin introducerea unor reguli armonizate referitoare la facturare, prin introducerea unor uh, proceduri clare și prin uh, asigurarea unor condiții uh, egale între facturile electronice și facturile pe hârtie. Această propunere va fi benefică și pentru IMM-uri pentru că va permite utilizarea facturilor simplificate, inclusiv inclusiv cele cu sume mai mici, care sunt extrem de importante pentru IMM-uri. De asemenea, le va oferi tuturor statelor membre posibilitatea de a le mm, uh, permite IMM-urilor să înregistreze aceste facturi în contabilitate în, și în uh, contabilitatea de casă. Astfel, uh, trebuie eliminate obstacolele fizice în ceea ce privește înregistrarea și stocarea facturilor electronice. Apoi, uh, propunerea își propune să combată frauda prin introducerea unor reguli stricte privind facturarea și deducerea TVA și prin uh, accelerarea schimbului de informații privind livrările intracomunitare. Comisia propune simplificarea regulilor uh, privind exigibilitatea taxei pentru livrările intracomunitare și trebuie să se stabilească o singură dată pentru uh, exigibilitatea taxei, aceasta fiind uh, data la care uh, se produce evenimentul, um, factorul declanșator. După această dată, factura rămâne principalul document care dovedește livrările intracomunitare. Mai mult, uh, data exigibilității pentru achizițiile intracomunitare este modificată pentru a fi în concordanță cu livrările intracomunitare propunerea corelează dreptul de deducere cu cerința, obligativitatea de a avea o factură pentru deducere. Astfel, Comisia vrea să asigure un tratament uh, egal între cerințele uh, furnizorului de a emite o factură și a clientului de a deține o factură pentru a-și exercita dreptul de deducere. În momentul de față există o oarecare ambiguitate referitoare la statul uh, membru ale cărui reguli de facturare sunt aplicabile, ceea ce creează dificultăți uh, pentru companii. O persoană impozabilă care face livrări uh, pentru care se datorează taxe într-un alt stat membru trebuie să îndeplinească condițiile de facturare din acel stat membru, condiții care pot fi diferite de statul în care persoana își are sediul. Propunerea își propune să mm, simplifice procedurile uh, în sensul că persoana impozabilă care emite o factură în uh, țara în care este identificată în scopuri de TVA are garanția că factura este valabilă în Uniunea Europeană. Propunerea creează un sistem uh, pe două niveluri pentru facturare. În primul rând există o factură completă cu TVA, este o factură obligatorie care conține toate detaliile livrărilor între companii și uh, în cazul cărora deținătorul își poate exercita dreptul de deducere. În al doilea rând, există o opțiune sau o obligație în unele cazuri de a emite o factură simplificată. În ceea ce privește factura completă uh, cu TVA, există trei modificări la articolul 226 din directiva TVA. În primul rând, prima cerință este ca furnizorul să declare uh, pe factură codul de identificare TVA al clientului. A doua modificare este că data furnizării bunurilor sau serviciilor este înlocuită cu data la care taxa devine exigibilă. Astfel, uh, destinatarul livrării știe în ce perioadă își poate exercita dreptul de deducere. A treia modificare se referă la uh, livrările cu taxare inversă. Furnizorul uh, poate să uh, omite rata de TVA și uh, suma integrală a TVA atunci când livrarea are loc într-un alt stat membru. O altă modificare ce trebuie menționată se referă la cursul de schimb utilizat pentru exprimarea sumei în TVA care trebuie plătită sau creditată în moneda națională uh, a țării în care a avut loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. Comisia propune folosirea cursului de schimb publicat de Banca Centrală Europeană. În ceea ce privește facturarea, Comisia propune stabilirea unui uh, tratament egal pentru facturile electronice și facturile pe hârtie. Propunerea uh, stabilește o perioadă comună europeană de șase ani pentru stocarea facturilor. Aceasta permite uniformitate în uh, schimbul de facturi între statele membre. Eu am o evaluare în general pozitivă pentru această propunere, însă există câteva chestiuni pe care vreau să vi le supun atenției. În ceea ce privește factorul uh, declanșator pentru a vedea când uh, devine exigibilă taxa, Comisia propune ca TVA să fie exigibilă în momentul livrării efective și din momentul în care și momentul uh, livrării uh, poate să difere între statele membre și de aceea există preocupări că această propunere va provoca dificultăți. Această lipsă de uniformitate poate duce la disparități, la neconcordanțe între momentul în care sunt, um, în care au loc uh, livrările, în care sunt declarate livrările. O soluție ar fi uh, corelarea uh, factorului declanșator cu momentul în care factura este sau ar trebui să fie emisă. În ceea ce privește cerința de a deține o factură valabilă pentru a exercita dreptul de deducere, s-au exprimat uh, preocupări, îngrijorări dacă nu cumva o astfel de regulă ar putea să creeze dificultăți pentru companiile oneste care primesc uh, servicii sau bunuri din afara Uniunii Europene, pentru că poate furnizorii terți nu cunosc regulile din Uniunea Europeană. Aceleași probleme apar și în uh, ceea ce privește cerința de a emite facturi cu TVA în cazul livrărilor scutite, pentru că mm, aceste facturi uh, nu sunt uh, necesare pentru livrările scutite și atunci uh, ar trebui să se implice costuri suplimentare pentru producerea facturilor. Uh, apoi există și aspecte legate de folosirea cursului zilnic al Băncii Centrale Europene atunci când factura este emisă într-o altă monedă decât um, cea în care se plătește suma și aceasta ar putea să creeze o povară uriașă pentru companii. În ceea ce privește cerința de a folosi codul de identificare TVA al clientului pentru livrări interne și aceasta ar reprezenta o povară suplimentară. În momentul de față, multe state membre nu uh, impun uh, acest cod de identificare TVA al clientului pentru livrările interne. În fine, este important uh, ca să se asigure o bună uh, funcționare, pentru că normele în domeniu nu sunt încă uh, aplicate în totalitate. Există și uh, programul Fiscalis, dar există și alte programe de finanțare disponibile. De aceea salut propunerea Comisiei uh, ca un uh, pas pozitiv înspre uh, îmbunătățirea clarității pentru companii și pentru administrații, oferind un mijloc suplimentar de a combate frauda în materie de TVA. Sunt uh, dispus să ascult ce au de spus raportorii din umbră. Am avut deja întâlniri Poate că vom avea o discuție despre aceste sugestii inițiale și când voi face primul proiect de raport, vom discuta mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Dați-mi voie să le reamintesc colegilor că prezentarea primului uh, proiect uh, se va face pe 11 ianuarie, iar termenul uh, de depunere a amendamentelor va fi 19 ianuarie anul viitor. Mulțumesc că ar fi trebuit să dau eu această informație, dar ați făcut-o dumneavoastră, așadar vă mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Tala. Domnule Tala, vă rog. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, dragi colegi. Înțelegem cu toții importanța întreprinderilor mici și mijlocii pentru creșterea economică. Așadar, ar trebui să creăm un mediu de afaceri astfel încât mai multe idei și mai multe inovații și mai multe firme incipiente să aibă succes. Întreprinderile mici și mijlocii consideră atunci când sunt întrebate că uh, barierele administrative sunt principala problemă în calea creșterilor și comis Comisia propune să amendeze directiva privind uh, sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea. Și asta este un lucru foarte bun. Deși vedem că avem de-a face mai degrabă cu probleme tehnice decât politice, Trebuie să admitem faptul că efectele acestor schimbări vor fi destul de semnificative. Promovarea și utilizarea noilor tehnologii, și aici mă refer la facturarea electronică, la reducerea procedurilor birocratice, reducerea poverii asupra uh, afacerilor, va da IMM-urilor și altor companii o șansă de a-și reduce costurile și de a câștiga în competitivitate. Pe de altă parte, utilizarea uh, facturării uh, și eliminarea barierelor uh, legate de facturare în directiva privind TVA-ul, eliminând diferențele între facturile trimise electronic și cele trimise pe hârtie, ar putea să crească și eficiența autorităților fiscale în lupta împotriva fraudei TVA și de asemenea le-ar ajuta și pe ele să-și reducă costurile operaționale. Pot spune că, deși în general suntem de acord cu amendamentele propuse, avem totuși câteva întrebări. De exemplu, stocarea facturilor sau limita uh, numărului de uh, facturi simplificate. Probabil se va pune această problemă. În calitate de raportor din umbră, Uh, sunt nerăbdător să încercăm să găsim împreună răspunsuri la această întrebare și la altele de o natură similară. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc, domnule Tala. Dorește altcineva să vorbească înainte ca eu să dau cuvântul comisiei? Ah. Nu având no habiendo ninguna petición de palabra por parte... Pentru că nu mai cere nimeni cuvântul, din niciun membru, atunci voi da cuvântul reprezentantului comisiei. Aveți cuvântul. mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnule casa și raportorului din umbră pentru susținerea uh, generală față de inițiativa noastră privind uh, regulile de TVA în materie de facturare. În acest moment aș vrea doar să spun că această propunere reprezintă o inițiativă majoră a Comisiei menită să reducă povara administrativă, uh, promovarea IMM-urilor, creșterea, așa cum s-a spus deja, utilizării facturilor electronice, dar și uh, pentru a ajuta statele membre să lupte împotriva fraudei TVA și face parte dintr-o strategie mai largă a Comisiei, dintr-o politică mai largă a Comisiei în acest domeniu. Cred că merită spus uh, că partea privind uh, facturarea electronică a uh, primit uh, susținerea unor foruri înalte, mai ales a grupului la nivel înalt pentru reducerea poverii administrative care a fost creat la inițiativa președintelui Comisiei Barroso și care este condus de domnul Stoiba. De asemenea, de către un grup de experți privind facturarea electronică creat de comisie și este puternic susținută și de comunitatea de afaceri. Este vorba de un raport uh, cuprinzător, cu multe trăsături tehnice și partea de facturare electronică este, din punct de vedere politic chiar, una dintre cele mai importante și salut uh, susținerea care a fost exprimată deja de către raportori uh, față de acest subiect. Iau notă de comentariile care s-au făcut la nivel tehnic privind uh, Uh, regulile privind uh, tranzacțiile exigibile, regulile Băncii Centrale Europene privind rata de schimb, uh, indicarea obligatorie a numărului de identificare a clientului, numărul perioada de stocare și mi închipui că vom putea discuta mai pe larg aceste probleme tehnice într-o întâlnire viitoare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult Comisiei. Domnule Casa, doriți să încheiați dezbaterea pentru noi? Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului din umbră și reprezentantului Comisiei. Da, cred că principalul obiectiv al noi propuneri uh, din partea Comisiei este să ajute IMM-urile să-și reducă costurile, să le facă mai eficiente și, în cele din urmă, să ajute și la lupta împotriva fraudei TVA, care uh, fraudă, după cum știm, se ridică la milioane de euro. Aici avem o propunere care va ajuta realmente întreprinderile din Europa. Asta însă nu înseamnă că vrem să creăm uh, poveri, fie administrative, fie financiare, suplimentare asupra întreprinderilor pentru ca ele să uh, poată respecta această propunere. Așadar, trebuie să vedem cum reu- vom reuși, până în momentul în care vom ajunge cu acest document la plenară, cum vom reuși să realizăm un echilibru între propunerea Comisiei și ceea ce am vrea noi să obținem Parlamentul și cum vom reuși să satisfacem și cerințele sectorului uh, de afaceri. În ianuarie voi avea primul uh, proiect uh, și de asemenea contez și pe cooperarea dumneavoastră ca să putem finaliza cât mai repede acest raport. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule Casa. Am indicat deja calendarul pentru acest uh, proiect. Așadar, termenul de amendamente. Nu, iertați-mă, citam uh, greșit. Așadar, domnule Casa, știți cumva care este calendarul? Că nu găsim uh, foaia pe care era trecut. Așadar, prezentarea proiectului de raport 11 ianuarie și termenul limită pentru amendamente 19 ianuarie, examinarea amendamentelor 23 ianuarie, februarie și votul în comisie 17 martie, iar în plenară aprilie anul viitor. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Casa, pentru că m-ați ajutat aici uh, să-mi fac treaba de președinte. Am uh, avut o mică deficiență. Mulțumesc. Haideți să trecem la următorul punct. Efectele crizei financiare și economice asupra țărilor în curs de dezvoltare. Domnul Clute este raportor, aveți cuvântul. Ja, zunächst noch mal einen schönen guten Morgen noch und vielen Bună dimineața mai întâi și mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Noi nu suntem, de fapt, decât comentatori ai acestui raport, care se află, de fapt, în competența Comisiei pentru Dezvoltare. De aceea, nu trebuie decât să dăm un scurt aviz pe baza acestui raport. Este, deci, raportul Comisiei de Dezvoltare, care însă nu a fost încă prezentat. Comisia a pus acest uh, raport pe ordinea de zi pentru că criza economică are, bineînțeles, și efecte asupra țărilor în curs de dezvoltare. Există efecte diferite și în țările în curs de dezvoltare ne confruntăm cu rate a șomajului care cresc, există și consecințe asupra activității comerciale și asupra migranților uh, pe motive de locuri de muncă care au creat așadar uh, o nișă de ajutorare pentru dezvoltare prin plecarea lor din regiunile respective. În orice caz, consecințele sunt destul de clare și asupra țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta a fost o constatare fermă pe care Comisia DEVE a luat-o ca premiză pentru întocmirea acestui raport. Vreau să vă spun ce am scris eu, pentru că avizul este foarte scurt, nu vreau să vă prezint toate detaliile, ci vreau doar să vă spun după care, care au fost criteriile pe baza cărora am formulat această propunere. Uh, Suntem de acord cu toții că țările în curs de dezvoltare nu sunt uh, cele responsabile pentru criza economică, ci sunt mai degrabă victimele crizei și pornind de la această premiză, cred că atunci când uh, stabilim ce trebuie să facă Uniunea Europeană în relația cu țările în curs de dezvoltare, să se gândească că se aplică principiul uh, de cauzalitate a celui care, uh, a faptului că celui care, cel care a cauzat această problemă trebuie să plătească pentru consecințele ei. Și propunerea mea este una de solidaritate internațională față de țările care mm, au intrat în această situație dificilă nu din vina lor și trebuie acum să se confrunte cu consecințele ei. Obiectivele și acțiunile Uniunii Europene ar trebui să se orienteze, pe de-o parte, pe um, urma faptului că unele țări au făcut într-adevăr progrese foarte mari și uh, acțiunile Uniunii Europene trebuie să țină cont de diferitele grade de uh, evoluție ale acestor state și de obiectivul principal care este ca aceste state să nu uh, recadă în, la nivelul la care erau înainte deci să se păstreze această rată de progres, mai ales în țările cele mai puțin dezvoltate, care să profite cel mai mult de măsurile Uniunii Europene. Ele trebuie să fie susținute așadar pentru ca să nu se afunde în, și mai mult în uh, sărăcie și în criză. Acestea ar fi punctele cheie, aș spune, care ar trebui să conducă acțiunile Uniunii Europene în această situație. Aș mai vrea să mai vorbesc pe scurt și despre punctul 5, Luni am avut un schimb de opinii într-o reuniune deschisă a coordonatorilor cu Philip Maestat, care este președintele BEI. La punctul 5 am solicitat BEI să ia o serie de măsuri și domnul Maestat a luat poziție față de punctul 5, care era o solicitare din partea noastră. Formulasem lucrurile în felul următor – ca BEI să nu uh, folosească sau să stimuleze paradisurile fiscale în momentul în care uh, ia orice acțiuni în acest domeniu, deci să facă o verificare foarte profundă. Și uh, domnul Maestat a fost de acord cu formularea mea, pe care ar trebui să o preluăm, aș spune, pentru că domnul Maestat a fost de acord cu ea. Domnul Maestat a salutat de asemenea faptul că noi uh, am uh, introdus conceptul uh, de principiul OIM cu privire la muncă și muncă decentă, care este un pilon al uh, documentului nostru. E vorba de țările care folosesc ajutorul pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene și trebuie să vă spun că există și din partea OIM un program uh, extraordinar de bun care se numește Muncă Decentă, pe care l-am folosit, un program care a început acum uh, mai bine de 10 ani. Consider deci că acest program trebuie să fie într-adevăr o bază de plecare atunci când vorbim de acordarea ajutorului pentru dezvoltare. Aceasta a fost propunerea mea și domnul Maistat a salutat și a subliniat de asemenea acest principiu. Vreau să vă spun deci acest lucru ca un punct important. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Lange. Mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra comunicării Comisiei din 8 aprilie 2009. Această comunicare, așadar, a fost uh, publicată imediat după acordarea primului pachet pentru uh, depășirea crizei financiare. Trebuie spus că țările în curs de dezvoltare nu au fost în niciun fel uh, la originea acestei crize, ci sunt cei care suferă de pe urmea ei, dar cel mai important este să depășim criza financiară și acest lucru ar trebui să fie obiectivul principal al Comisiei Econ. S-a menționat în avizul uh, despre, la raportul colegului Clute exact acest obiectiv și mi se pare un lucru foarte bun. În al doilea rând, cred că uh, în această propunere foarte extinsă a Comisiei Europene regăsim o serie de inițiative și propuneri, dar că instrumentele pe care le propune Comisia sunt destul de modeste. s-a făcut o listă a punctelor esențiale, dar măsurile se termină foarte repede. Se vorbește de o acordare mai rapidă a fondurilor și de o uh, sporire a fondurilor în general. Dar aceasta este o măsură destul de generală care nu cred eu că va avea un efect uh, scontat, un efectul scontat. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și asupra faptului că această sugestie vorbește de uh, alocarea din bugetul UE a acestui ajutor, dar trebuie să nu uităm de aspectul corupției, pentru că în folosirea bugetului european, verificarea uh, scopul acordării acestor bani este extrem de importantă. De asemenea, nu sunt foarte încântată de faptul că politica comercială internațională sau problemele structurale ale statelor în dezvoltare nu sunt elaborate cum ar trebui și nu există propuneri aferente. De aceea, propunerile comisiei rămân, după părerea mea, în modele vechi de gândire și anume că numai printr-o creștere a fondurilor se pot rezolva problemele. În al doilea rând, evaluarea măsurilor cu privire la impactul acestora și contribuția lor la creșterea economică și la reducerea sărăciei nu sunt discutate îndelung și problemele structurale ale statelor în curs de dezvoltare, cum ar fi interesele uh, geopolitice ale țărilor donatoare și așa mai departe, și um, lipsa de impact a unor măsuri anterioare nu sunt subiecte care se abordează suficient. Așadar, este de fapt un inventar acest document, însă diagnosticul fiind corect, terapia însă lasă de dorit și de aceea avizul Comisiei Econ ar trebui să transmit acest mesaj prin intermediul raportului colegului nostru Clute. Propunerea mea este așadar să ne concentrăm pe depășirea rapidă a crizei financiare și să ne dăm orientările proprii în această în pachetul de măsuri, să nu uităm, bineînțeles, de statele în curs de dezvoltare și să nu cădem în tentația nostalgiei, pentru că întotdeauna când e vorba de măsuri este nevoie și de un control eficient al măsurilor și de un cadru în care să se desfășoară acestora și de aceea voi înainta foarte multe amendamente în acest sens indiferent cât de frumos este proiectul de raport al colegului nostru, el suferă de problema uh, lungimii sale, care nu este prea mare, nu este un raport prea amplu și cred că ar trebui completat. Vom înainta așadar amendamente pertinente, cred eu, care vor arăta că globalizarea a adus pe total mai multe avantaje țărilor în curs de dezvoltare decât dezavantaje și că chiar dacă sunt afectate de criza financiară fără să fie cei care au cauzat-o, pe de altă parte criza financiară a afectat mult mai mult statele industriale și uh, mai bogate și că deci uh, până la urmă ele sunt cele care au o creștere economică destul de acceptabilă. Nu trebuie să considerăm că politica de dezvoltare se află acum la începuturile ei. Suntem deja experimentați în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lange. Are cuvântul acum doamna Hübner. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun că trebuie să evităm uh, impresia prin această comunicare că um, criza a venit uh, din mediul internațional, din piețele financiare internaționale. Trebuie să evităm de asemenea impresia că această criză poate fi rezolvată în țările dezvoltate în, prin, la nivel internațional. Deci trebuie să facem uh, studii de progres uh, pragmatice, atât la nivel internațional cât și la nivel național. Trebuie să îmbunătățim uh, mediul de reglementare și să evităm comportamentele legate de mm, protecționism sau um, evitarea fisc- uh, fiscalității. Deci cred că trebuie să facem uh, ceva concret dacă vrem uh, să fim eficienți în ceea ce privește acțiunile noastre internaționale. Știm că unele dintre țările în curs de dezvoltare cele mai sărace au adoptat abia recent niște strategii recente și um, consensul în jurul acestor strategii a fost uh, destul de fragil, iar în contextul crizei s-ar putea diminua și mai mult. De aceea trebuie să evidențiem necesitatea de a evita o astfel de situație dramatică, pentru că altfel consecințele se pot manifesta pe termen uh, foarte lung în țările în curs de dezvoltare. A doua observație este că sistemul internațional trebuie să îi protejeze pe cei vulnerabili și trebuie să protejeze țările vulnerabile dacă acest uh, sistem nu protejează această parte a lumii, atunci va fi contestat de mm, cei care sunt excluși din funcționarea sa pozitivă. De aceea trebuie să ținem seama de aceste lucruri și să ne asumăm un angajament față de țările vulnerabile în curs de dezvoltare. Apoi nu spunem nimic uh, cu privire la sistemele financiare din țările în curs de dezvoltare. Trebuie să ne punem întrebarea cum ar trebui să arate sistemul financiar în aceste țări, tot în contextul sistemului financiar global, pentru că înainte de 97, înainte de criza din Asia, le spuneam uh, țărilor în curs de dezvoltare că sistemele lor trebuie să arate ca ale noastre. Și după criză am avut o abordare mai uh, ponderată și am spus că până la urmă ar trebui să arate ca ale noastre. Oricum, uh, oricare ar fi imaginea pe care o putem uh, oferi uh, țărilor în curs de dezvoltare, aceasta este una nesigură. Însă, ceea ce putem spune cu siguranță este că factorii uh, deci- de decizie trebuie să aibă în vedere o combinație rezonabilă de reglementări de, și de garanții guvernamentale. Însă nu putem să păstrăm tăcerea asupra eforturilor care trebuie făcute în țările în curs de dezvoltare dacă vrem cu adevărat să mm, evităm uh, consecințele pe termen lung în aceste țări, pentru că altfel uh, am avea nevoie de o agendă mult mai costisitoare pentru dezvoltare. Sunt de acord că trebuie să ne uităm și la această agendă de dezvoltare tocmai din cauza crizei. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea acum să închei discuția prin a eh, da cuvântul domnului Ciclune și îi rog pe următorii trei vorbitori de pe listă să aibă intervenții foarte scurte pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc, domnule Clute, pentru această notă foarte scurtă, care este la obiect. În mod evident, trebuie să completăm acest raport. Știm că dezvoltarea este un subiect complex, însă nu putem să ignorăm contribuția educației și a comerțului la acest document. Nu se menționează deloc uh, șomajul, deși în introducere raportorul a menționat acest lucru. Apoi uh, la migrația în scopuri de muncă, voi adăuga și imigrația ilegală, care reprezintă un cost semnificativ, mai ales uh, pentru țările din Europa. Imigrația ilegală în zona mediteraneană reprezintă un cost foarte mare pentru Uniunea Europeană. Și de aceea, atunci când oferim asistență țărilor în curs de dezvoltare, trebuie să avem în vedere reducerea uh, costurilor. În ceea ce privește corupția, cred că trebuie să evidențiem uh, mai mult faptul că buna guvernanță, sau mai degrabă lipsa bunei guvernanțe, este un cost al subdezvoltării. Iar uh, în cele din urmă, la alineatul 6, Uh, fără îndoială, aceea este soluția ideală, însă atunci când uh, țintim uh, prea sus um, și știm din trecut acest lucru, atunci poate că nu ne îndeplinim așteptările de aceea. Cred că în această cred că trebuie să avem o abordare mai moderată pentru a putea implementa aceste acțiuni în viitor. Mulțumesc. Mulțumesc pentru um, că ați fost succint, domnule Gingo, Puteți să fiți la fel de succint? Sunt de acord uh, cu ceea ce s-a spus, nu trebuie să repet. Cred că este foarte importantă această agendă, este uh, în concordanță cu ceea ce spunea domnul Lange trebuie să evidențiem aspecte legate de comerț sau de alte politici ale Uniunii Europene, precum politica privind migrația. În plus, aș vrea să spun că sunt în mare de acord cu raportul, dar trebuie adăugate anumite lucruri. Cred că ar trebui clarificate anumite aspecte dacă vorbim despre responsabilitatea economiilor uh, emergente, trebuie să ținem de, de seama de modul în care funcționează sistemul monetar și financiar uh, la nivel mondial. Pe de o parte, avem uh, un deficit uriaș în Statele Unite, pe de altă parte, avem surplusuri. Dacă o țară este săracă și are probleme de stabilitate, Faptul că încearcă să aibă un uh, curs de schimb uh, bun este de înțeles. De aceea trebuie să evidențiem necesitatea unui sistem monetar global care să contribuie la rezolvarea problemei deficitelor și surplusurilor excesive. În fine, aș dori să le spun uh, și colegilor din țara mea și domnului Lange, cred că ar trebui să evităm uh, dezbaterea dacă globalizarea este bună sau nu pentru țările în curs de dezvoltare. Cred că realitatea este mai complexă decât atât. În uh, aceste țări în curs de dezvoltare există câștigători și perdanți. Dacă ne uităm uh, la zonele în care cresc exporturile, atunci există perdanți nu există câștigători. Unele economii uh, au reușit să își construiască o industrie și au reușit să crească, să creeze locuri de muncă destul de bine plătite. Au crescut și numărul de femei în câmpul muncii. Deci există și evoluții pozitive. Cred că ar trebui să facem niște amendamente și să nu ne lăsăm păcăliți de această dezbatere că globalizarea este sau nu bună. Lumea este mai complexă decât atât. Mulțumesc foarte mult. Uh, să nu intrăm totuși într-o discuție filozofică. Fiecare grup va face amendamentele pe care le dorește și apoi voi încheia uh, dezbaterea. Domn, raportorul socialist din umbră are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fiu subțint. vreau să spun că proiectul de raport de la Comisia DV este foarte cuprinzător și sunt uh, foarte de acord cu ce s-a spus până acum. Contribuția mea, uh, prin urmare, este doar aceea de a completa anumite aspecte, mai ales de analiză macroeconomică, Uh, stabilitate, finanțe publice și activități internaționale. Începește dezvoltarea economică. Mi se pare important să subliniem că unul dintre motivele crizei a fost faptul că economia reală a devenit atât de deconectată de cea financiară și de tot ce se întâmplă pe planetă, cred că trebuie să reducem această diferență. Am văzut că s-a răspândit criza din cauza creditelor care au fost date fără niciun fel de uh, judecată și cred că trebuie să ne asigurăm că, de exemplu, transferurile de bani pe care le efectuează emigranții uh, cresc din nou și Comisia trebuie să se asigure că creează un mecanism pentru asta. Vrem să subliniem faptul că avem nevoie de cooperare macroeconomică, trebuie să reîntărim colaborarea noastră și trebuie să reformăm complet instituțiile internaționale. Când vine vorba de stabilitate financiară și de mai bună funcționare a sistemului internațional comercial, acesta este un lucru la fel de important. Încă de la semnarea acordurilor de la Bretton Woods s-a creat o anumită stabilitate însă regulile multilaterale au reprezentat un sistem paralel de comerț și cred că trebuie să exprimăm foarte clar că trebuie să facem progrese mai bune pentru a rezolva această situație și pentru a ne asigura că și Națiunile Unite sunt implicate în colaborarea cu țările în curs de dezvoltare și cred că trebuie să nuanțăm unele dintre propuneri. În primul rând, Trebuie să ne asigurăm că femeiul este implicat în evaluarea costurilor uh, presupuse de intervenții cu fonduri publice. Pentru că noi considerăm că acești bani, atât direct cât și indirect, ar trebui să vină din surse publice, dar trebuie să le uh, știm impactul asupra țărilor în curs de dezvoltare. Deci am vrea ca femeiul să examineze aceste probleme. În al doilea rând, și asta face parte din dezbaterea pe care am avut-o la audiere tranzacțiile financiare internaționale și modul de taxare al acestora. Aici am cerut Comisiei să facă o comunicare în legătură cu perspectivele unei astfel de posibile taxe, uh, ținând seama și de uh, Millennium Goals și de contribuția la un sistem cât mai sustenabil. Președintele, mulțumesc, domnule Sanchez. Sper că domnul Clute a luat notă de aceste comentarii care au fost făcute de vorbitori, pentru că mi se pare că aceste comentarii vor, se vor transforma în amendamente pe care le vom uh, examina dacă ele vor fi trimise până pe 8 decembrie, pentru că atunci este termenul limită și în comisie vom dezbate din nou pe 11. Uh, o să vă dau cuvântul, uh, spune președintele, mai târziu, o să vă dau cuvântul mai târziu, acum vorbesc eu o să vă dau cuvântul atunci când consider că este uh, potrivit. Deci, votul în comisie pe 11 ianuarie și în comisia principală DV pe 25 ianuarie. Acum puteți avea cuvântul. Domnule președinte, eu propun să folosim toată săptămâna viitoare și să înaintăm amendamente până în 10. Documentul acesta a fost decis în aprilie, când doamna Hübner era încă comisar. Uh, deci este foarte vechi, este din comisia veche dinainte de alegerile parlamentare și nu cred că ar trebui să rezolvăm această problemă în trei zile. Bun, este o propunere într-adevăr foarte rațională. Dacă raportorul este de asemenea, raportorul pentru aviz este de asemenea de acord, domnul Clute? Por su éxito. Eh, termina... Da, este de acord, în regulă. Atunci încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul și o să dau cuvântul domnului Cicluna, pentru că uh, pentru că după aceea va trebui să prezint chiar eu următorul raport. Rămâneți unde sunteți și după aceea, sau dacă vreți, putem să schimbăm locurile, cum doriți. El siguiente informe del orden del día del que yo mismo soy ponente. Următorul raport, la care sunt chiar eu raportor, este în legătură cu o propunere a Comisiei de a reforma directiva din 2003 privind coopera cooperarea administrativă și combaterea fraudei în, în domeniul taxei pe valoare adăugată. Aviz care, după uh, opinia experților uh, din domeniul uh, luptei împotriva fraudei TVA, ar putea contribui la lupta împotriva unui fenomen care poate să ajungă până la 150 de miliarde pe an. Această propunere legislativă cred că are două scopuri. În primul rând, să stabilească o serie de măsuri suplimentare care vor sta la îndemâna statelor membre pentru a combate frauda și, în al doilea rând, de a crea o bază legală și o structură mai flexibilă pentru cooperare în lupta împotriva fraudei. În pregătirea acestui raport au existat uh, contribuții din partea diferitelor instituții și înainte de, de acest raport trebuie să vă reamintesc că noi am adoptat uh, un alt raport în care se spune că deși lupta fra- împotriva fraudei este o competență a statelor membre, este o sarcină pe care niciun stat membru nu o poate uh, îndeplini individual cu succes, de aceea este nevoie de mai multă cooperare și implicare între statele uh, Uh, vizate. După aceea mai este și un raport al Curții de Audit, uh, un raport publicat în 2007, care a subliniat trei lucruri. În primul rând, cerea mai multă cooperare, mai multă comunicare și o îmbunătățire a bazelor de date care sunt folosite în uh, plata TVA și pe baza acestor documente Comisia a făcut un raport la începutul lui 2009 și în acest raport uh, a subliniat câteva dintre efectele implementării reglementării pe care am menționat-o mai devreme și, de asemenea, a a subliniat faptul că uh, răspunsurile întârziate uh, la chestionare pe această temă făcute de statele membre au devenit inacceptabile. Deci trebuie crescută foarte mult uh, viteza schimburilor de informații în legătură cu tranzacțiile transfrontaliere și trebuie creat un sistem prin care un stat care folosește informații oferite de alt stat trebuie să specifice ce a făcut cu acele informații și de asemenea trebuie subliniată corectitudinea sau uh, eventuala lipsă de corectitudine a auditului fiscal atunci când e vorba de companii care au birouri în două state diferite. O altă chestiune este cea legată de investigațiile făcute de reprezentanții unui stat membru în alt stat membru, pentru că în astfel de situații Uh, e nevoie de mai multă cooperare pentru a evita dificultățile majore existente acum. Dați-mi voi să repet faptul că Parlamentul, Curtea uh, Europeană de Audit și uh, Comisia au colaborat pe acest subiect de câteva de ceva timp și noua propunere aduce câteva noutăți. În primul rând, o încercare de a, aduce, de a cere mai multă responsabilitate din partea statelor membre în ce privește cooperarea pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, uh, în principal uh, începește TVA-ul. Unul dintre obiectivele reglementării este facilitarea calculului TVA și, și mai important, ușurarea colectării. Și mai ales atunci când vorbim despre tranzacții financiare transfrontaliere. Un al doilea punct se referă la nevoia de a avea mai multe informații disponibile. Comisia stipulează obligația de a colecta și furniza informații într-un stat membru, care de asemenea să, fi, să poate fi și de un alt stat membru și uh, afirmă că acesta este un instrument uh, potrivit, uh, o bază de date electronică pe care eu aș încuraja-o, pentru că mi se pare că ar facilita cooperarea administrativă. În al treilea rând, uh, Directiva stipulează că informațiile care se uh, colectează trebuie să fie cele potrivite, deci trebuie să se stabilească niște standarde în ce privește calitatea informației, cum trebuie ea colectată, cum trebuie ea transmisă. Și există și o obligație comună de a păstra datele pe o perioadă de 5 ani, dar se menționează și cazuri în care se pot lansa investigații în cazul uh, neplății unor taxe, condițiile în care așa numitele schimburi de informații automate pot fi folosite și de asemenea mai introduce două cerințe noi proiectul și anume schimbul uh, spontan și schimbul de informații între statele membre pe care l-am menționat mai devreme. Și în fine, se vorbește de crearea unei baze juridice care să asigure existența unei admi- uh, structuri administrative comune, Eurofisc numită, și de fapt este o upgradare și o aducere la zi a sistemului Europa Net care a dat rezultate pozitive. În fine, Proiectul stabilește foarte clar condițiile care trebuie îndeplinite atunci când uh, se oferă acces la informații, pe depinzând evident de situațiile individuale. Uh, ombudsmanul pentru protecția datelor a scris domnului Buzek pentru a-i exprima opinia și a menționat faptul că anumite părți ale proiectului pot fi îmbunătățite pentru a garanta respectul protecției, un mai bun respect și o mai bună protecție a datelor personale. Tocmai am citit această prezentare pre- pregătită de uh, stafful meu, care este unul foarte competent și dați-mi voie să închei mai, uh, cu câteva cuvinte despre Eurofisc. Este aceasta o structură comunitară, este una interguvernamentală, care e rolul Comisiei Europene în uh, gestiunea rețelei Eurofisc, ținând cont de faptul că responsabilitatea noastră comună de uh, luptă împotriva fraudei se împarte între OLAF și alte uh, instituții, alte uh, birouri. După aceea, problemele legate de cooperarea interinstituțională uh, exprimate în raportul Comisiei din 2009, cum va încuraja uh, Comisia o responsabilitate comună a statelor membre? Cum ne vom asigura de faptul că statele membre uh, respectă, își respectă realmente îndatoririle și, în fine, cred că ar fi o idee bună dacă Comisia ne va oferi uh, mai multe informații despre ce se întâmplă cu această propunere la Consiliu și care e situația acolo. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să dau cuvântul acum. Uh, nu pot să dau cuvântul președintele, pentru că nu avem uh, președintele, dar acum voi deschide lista de vorbitori. Cine dorea să ia cuvântul? Evident am schimbat, uh, doamna președinte, doamna McCarthy. Mulțumesc, avem un vorbitor, domnul Trecek. Aveți cuvântul. Uh, dobrý den, pane, paní předsedkyně. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În acest raport eu mă bucur de colaborarea viitoare cu domnul Garcia Margallo, pentru că îl cunosc de mult și știu că este un deputat foarte rațional, foarte uh, implicat în această comisie. Vreau să-i mulțumesc pentru introducerea pe care a făcut-o, care arată că va folosi în continuare o abordare foarte rațională și echilibrată uh, față de această problemă, unde este absolut uh, necesar să avem o abordare echilibrată. Mă bucur foarte mult să aud de aceea în introducere că doriți să procedați așa și cred că ne vom înțelege foarte bine și pe viitor. În ceea ce privește um, domeniul informatic, cred că pot să spun că, așa cum am spus-o și ieri, există o situație în care am putea avea o singură rată de TVA, vorbeam, vorbesc de TVA așadar, la nivelul european, pentru că diferitele excepții, diferitele mm, facilități sunt de fapt cauzele pentru evaziunea fiscală pe care încearcă unii să... pentru că unele persoane încearcă să nu plătească TVA-ul, ceea ce duce, bineînțeles, la fraude. Sunt de acord cu domnul Margalio pentru că amândoi Considerăm că acest lucru nu este um, acceptabil și că probabil statele membre nu se vor putea pune însă de acord pe o singură rată de TVA. Cred că însă posibilitatea de a schimba informații ar fi o soluție foarte bună. Se face referire la acest lucru și în documentul domnului Margalio. Se vorbește de un schimb automat de informații și de păreri Și mă sperie, într-adevăr, un lucru și anume că schimbul automat de informații ar putea să ducă la o concurență deloială pentru că acest schimb de informații automat um, este destul de problematic atunci când e vorba, de exemplu, de cifra de afaceri a întreprinderilor, care este un, o informație care poate fi uh, abuzată, care poate fi folosită în alte scopuri. Uh, Noi, uh, în general, nu suntem împotriva instaurării unui sistem unic prin care statele membre ar putea să colecteze informații, să facă un schimb de informații. Totuși, noi susținem un sistem care să fie mai degrabă minimalist în ceea ce privește gradul de informații care sunt supuse acestui schimb. Pentru că e vorba de informații clasificate, informații mai, mai uh, problematice și domnul Margariu a făcut aluzie la acest uh, aspect. Uh, schimbul electronic de informații poate fi un lucru sensibil. Există hackeri care pot să spargă un sistem, un sistem, de exemplu, destul de sigur, cum ar fi, de exemplu, sistemul de securitate al Americii. Deci nu cred că am putea noi să garantăm un sistem care să nu fie atacabil. Este, deci, o problemă foarte sensibilă ne este teamă de, uh, de scurgerea de informații și credem că trebuie să găsim totuși un punct comun pe care să ne punem de acord. Schimbul electronic de informații există, pe de-o parte, în cadrul Eurofisc. Acest sistem trebuie să fie menționat când vorbim de schimbul de date. Am însă o problemă cu felul în care Eurofisc uh, va fi gestionat și cu felul în care acesta este definit. El uh, va acționa pe deasupra, deasupra jurisdicțiilor naționale, deasupra autorităților naționale competente, deci trebuie să fie foarte clar care sunt costurile pentru acest uh, corp șfor și trebuie să vedem care este situația în acest moment. Thank you, madam. Domnul, doamna Chiuri are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această propunere și mi se pare foarte important să stabilim o bază juridică pentru funcționarea Eurofisc. Acesta a fost până acum uh, impedimentul principal și care a împiedicat și colaborarea între instituțiile naționale. În ceea ce privește încercarea de combatere a fraudei în domeniul taxei pe valoare adăugată, lucrurile nu sunt până acum foarte pozitive. Nu am, nu am reușit cu adevărat să combatem acest fenomen. În momentul de față avem instrumentele pentru a putea combate aceste fraude sau fraudele așa zise de carusel. Acesta este un sport național în Finlanda și în Ungaria, de exemplu. Și am putea într-adevăr obține un succes în acest domeniu. De fapt, sarcina principală a Eurofisc ar trebui să fie cea de sistem de alarmă atunci când e vorba de tranzacțiile transnaționale, transfrontaliere. În acest sistem ar trebui să reușim să controlăm toate numerele de identificare a TVA, tva în Europa și în ceea ce privește schimbul de informații pe, despre care am auzit din partea conservatorilor, vreau să spun că aceasta este într-adevăr o discuție foarte importantă. Trebuie însă să împiedicăm ca aceste date să ajungă în mâini greșite. Trebuie deci să creăm un sistem de garanții pentru ca ele să nu ajungă în mâinile celor care nu au ce căuta în acest sistem. Bun, o să-i dau acum înapoi uh, cuvântul domnului raportor dacă dorește să răspundă la aceste întrebări și pentru a trage concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc celor care au luat cuvântul pe baza raportului meu. Sunt uh, convins că putem lucra într-o structură de dialog pentru a găsi soluții la toate aceste probleme care mai există în momentul de față și pe care le-au menționat colegii mei. Pe de o parte, este vorba de dreptul concurenței și de posibilele posibila concurență loială care ar putea interveni printr-o folosire abuzivă a datelor despre întreprinderi. Înțeleg foarte bine că lumea are deci, încă rezerve cu privire la acest schimb de date. Vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul și vă promit că vom face tot posibil pentru a rezolva aceste probleme. Vreau să-i, mulțumesc și colegului meu uh, din, da, care face parte din aceeași delegație cu mine, pentru că și dumnealui m-a ajutat foarte mult și cred că imediat vom putea ajunge la o soluție foarte bună. Mulțumesc, spune președinte. Așadar, vă amintesc data de depunere a amendamentelor, care este 11 ianuarie. Bun, acum o să mă mut la scaunul de președinte și vom continua cu următorul punct. I've had a temporary promotion, in fact. <laughs> Am fost promovată uh, așadar temporar pentru următoarele două ore. Oricum am uh, o susținere puternică din partea secretariatului, deci putem continua. Haideți să trecem deci la punctul următor de pe ordinea de zi, care este securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Este un subiect extrem de important pentru noi în Parlament. Comisia pentru Industrie are un raport, dar avem și un raportor în cadrul ECON, care este domnul Ciuntis, domnule Ciuntis, sperați, sper că v-am pronunțat bine numele, îmi cer scuze dacă am greșit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule, doamne președinte. Într-adevăr, ați uh, pronunțat foarte bine numele meu, pentru că până la urmă nu vorbim aici oricum de numele meu, ci vorbim de o temă extrem de importantă, pentru care mi-ați dat acum cuvântul. Dragi colegi, criza ruso-ucraineană nu este singurul motiv pentru care discutăm despre această temă astăzi. Probabil însă s-ar putea ca în baza acestui raport să putem găsi într-adevăr o soluție pentru ca astfel de crize să nu se mai repete. Discutăm așadar în baza unei propuneri de regulament a Comisiei. E vorba de un regulament care va trebui adoptat care va înlocui directiva 2004 pe 67. Această directivă este considerată în momentul de față neadecvată pentru acest uh, subiect. Am constatat de asemenea și că statele membre devin din ce în ce mai dependente de importurile de gaze și că există din ce în ce mai multe riscuri cu privire la aprovizionarea și tranzitul de gaz prin țările terțe. Este vorba, bineînțeles, și de, o, de necesitatea unui flux uh, mai mare de gaze în momentul de față în cadrul pieței interne. De aceea avem nevoie de un nou plan și de noi instrumente pentru a garanta asigurarea uh, acestor, uh, trans, acestor trans, tranzite. Aș vrea să vorbim așadar mai degrabă de problema tehnică decât de problema politică, pentru că există o întreagă polemică politică în jurul acestei probleme, dar cei mai important este să vorbim, să vorbim de aprovizionarea cu gaz a Uniunii Europene. Vreau însă să mă limitez la uh, regulamentul ca atare și să vă spun că prin acest regulament Comisia a făcut într-adevăr eforturi foarte mari. Ce este pozitiv la acest regulament? Este că directiva uh, în vigoare din anul 2004, directiva 67, nu este suficientă în momentul de față pentru a face față noilor evoluții pe care am încercat să le expun în introducere. Consider că propunerea Comisiei de Regulament este deci pozitivă pentru că ea încearcă să găsească o soluție pentru aprovizionarea și securitatea aprovizionării cu energie foarte repede um, la, în ceea ce privește deci aprovizionarea cu gaz. Cred că acest, acest regulament trebuie însă să aducă modificări foarte concrete directivei în vigoare. Regulamentul trebuie să fie mai bine, gest, mai bine formulat pentru reacția la criză și crize pe cum le-am văzut acum uh, un an, de exemplu. Este foarte important să vorbim de patru puncte, dacă îmi permiteți, care mi se par foarte importante în această discuție. E vorba de propunerile de modificare care ar putea îmbunătăți directiva actuală. 1. Cred că este important ca rolul autorităților competente să fie crescut, pentru că este vorba de securitatea aprovizionării cu gaz în perioade de criză. Această completare ar putea fi adusă de amendamentele 3 și 7. Vreau să vă rog să citiți aceste texte. Apoi a doua remarcă. Cred că acest regulament trebuie întărit de, și trebuie protejat acest sistem, sistem de speculațiile posibile din partea întreprinderilor private care se ocupă de furnizarea cu gaz. Vorbesc aici, bineînțeles, din nou de situațiile de criză, în care suntem foarte dependenți de întreprinderile private și felul în care va funcționa aprovizionarea va putea fi um, îmbunătățită um, de amendamentele 1 și 6. Punctul 3. Amendamentul nostru ar trebui să fie acceptat în acest domeniu pentru ca interesul public să fie pus ca prioritate, mai ales în perioade de criză. Am senzația că, că regulamentul încearcă o bună funcționare a pieței interne pe, în momente de criză, dar până la urmă nu este vorba de o problemă ideologică despre câtă concurență pe piața internă este bună sau nu. E vorba mai degrabă de următorul punct. În perioade de crize pe care cetățenii europei le-au trăit deja, interesul public trebuie să prevaleze. Aceasta înseamnă că aprovizionarea cu gaz nu trebuie să fie întreruptă. Trebuie să existe măsuri imediate, spontane, care să se activeze pentru o aprovizionare continuă cu gaz. Amendamentele 4, 5 și 6 au acest scop. Și punctul 4. După părerea mea, pentru a combate uh, perioadele de criză, nu este vorba numai de actorii de stat, actorii privați care trebuie să fie implicați în această rezolvare, ci și de cetățean. Și acesta trebuie să fie Uh, implicat în acest proces. Și amendamentele 3 și 10 cer implicarea organizațiilor de consumatori, de exemplu, atunci când este vorba de aplicarea măsurilor de combatere a crizei. Cam atât din partea mea și sunt curios ce zic colegii de aceste propuneri. Mulțumesc, spune doamna președinte. Ne-ați dat într-adevăr o părere, o impresie generală foarte importantă. Vreau să-i dau cuvântul acum domnului Farber mai întâi din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând colegului meu Huntis care ne-a propus uh, acest raport. Eu nu sunt foarte bun la greacă și nu vreau să-i pronunț greșit numele, dar în orice caz mi se pare un nume foarte greu de pronunțat. În fine, cred că este foarte important să fim pregătiți pentru ceea ce am trăit deja de trei ori la începutul anului acesta, și anume că de două ori în domeniul gazului și odată în domeniul petrolului am fost confruntați cu o criză de aprovizionare în Uniunea Europeană. Aceasta nu s-a întâmplat pentru că statele membre ale Uniunii Europene nu și-au îndeplinit obligațiile, ci a fost o situație foarte concretă legată de o țară de tranzit care a dus la această criză. Avem nevoie, deci, să găsim împreună o soluție. Parlamentul European a fost mandatat cu găsirea acestei soluții și sunt foarte recunoscător Comisiei pentru faptul că a reușit să colaboreze cu Parlamentul pentru a face aceste propuneri. Cred că trebuie, într-adevăr, să dezvoltăm un mecanism care să fie mai ales destinat perioadelor de criză. Perioadele de criză, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă când aprovizionarea de gaz este întreruptă din partea unui uh, furnizor principal pentru Uniunea Europeană, în cazul nostru foarte concret, deci este vorba de anumiți actori. Nu știu dacă trebuie să introducem însă un mecanism foarte complicat de reguli care ar putea să transforme criza în situa- într-o situație de, normală. O criză trebuie să rămână o criză și trebuie să prevenim în primul rând intervenirea, a, faptul ca această criză să, să aibă loc, dar cine transformă criza într-o situație normală este până la urmă vinovat de acest uh, fapt. Cred că trebuie să ne gândim noi, Comisia Econ, uh, că noi trebuie să găsim o soluție pentru o perioadă excepțională. Aș vrea să fac câteva remarci atunci când este vorba de sporirea rolului autorităților. Chiar acesta este scopul nostru, chiar dorim ca, regula, ca autoritatea competentă să intervină în ceea ce privește stabilirea prețului. Eu am oareșcare problemă cu această abordare, pentru că la începutul anului acesta am văzut că țările care aveau stocuri de gaz au putut furniza gaz uh, țărilor care sufereau pe baza întreruperii uh, livrării gazului din Rusia. Au existat însă anumite probleme tehnice la această procedură pentru că aveam uh, fluxuri de gaz unilate, cu o singură direcție și nu inversate și trebuie să luăm o decizie tehnică mai ales. Nu e vorba aici de decizia unei autorități, ci e vorba de premizele tehnice care trebuie să existe pentru o astfel de soluționare. În, prim, în al doilea rând, nu putem să creăm o situație în care țările care cumpără gaz la prețul pieței, pentru ca să-și asigure furnizarea cu gaz în timpuri normale, să trebuiască deodată să cumpere gazul, să, să vândă, mă scuzați, gazul la preț mai jos altor țări în perioada de criză. Nu cred că cei care s-au, aprovizionat suficient cu gaz pentru o iarnă normală trebuie să fie pedepsiți apoi cu uh, vânzarea la uh, dumping a acestui uh, gaz. Și aș mai vrea să mai abordez o problemă care este grupul de consumatori protejați, care a fost menționată de raportorul nostru, și care uh, raportor a menționat că este nevoie să o extindem această grupă. Mă întreb dacă este în interesul tuturor ca toată lumea până la urmă să fie un consumator protejat. Așa înțeleg eu din documentul acesta. Dacă toată lumea este consumator protejat, atunci nu mai avem nevoie de piața internă pentru gaz, ci trebuie să folosim un alt model economic pe care eu cel puțin nu-l susțin și nu voi participa la el. Pot să vă spun foarte clar. Uh, Am ascultat discuția în Comisia Competentă de Fond, care este Comisia pentru Industrie, și m-ar bucura dacă și noi la Comisia Econ am putea ajunge la un acord cu privire la aspectele economice, care ar trebui să fie în continuare în centrul avizului nostru. Atunci când e vorba de instrumentele de piață care trebuie să funcționeze în ceea ce privește aprovizionarea cu gaz și în perioade de criză. Eu sunt de părere că trebuie să folosim instrumentele de piață și că nu avem nevoie de o sporire a reglementării sau autori, rolului autorităților. Suntem foarte aproape, dacă folosim această abordare de piață, de propunerea Comisiei pentru Industrie și de propunerea Comisiei uh, Europene. Cred că așa vom avea un concept foarte bun pe care îl putem folosi pe viitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh. Thank you, Mr. Ferber, and then... Mulțumesc, domnul Cutaș, de la grupul Social Democrații în primul rând uh, vreau să spun că acest raport uh, reprezintă un pas important uh, pentru securitatea aprovizionării cu gaz a uniunii europene securitatea în aprovizionarea cu gaz fiind esențială pentru buna funcționare a economiei uniunii europene având în vedere că mai mult de un sfert din energia folosită în uniunea europeană este gaz mai mult de douăzeci din aprovizionarea cu electricitate este dependentă de gaz iar șaizeci din gazul folosit în uniunea europeană este importat iar chiar în unele state membre uh, gazul este importat în întregime. Uh, practic prezentul regulament uh, evidențiază două scenarii prevenirea crizei și situația de urgență. vreau să l felicit pe raportor pe domnul chountis pentru munca sa în primul rând pentru că sunt de acord cu abordarea dânsului Uh, prin care spune că este foarte importantă supravegherea politicilor de stabilire a preurilor i prevenirea speculării acestora pe timp uh, de criză mai ales având în vedere că în propunerea comisiei companiile private de gaz uh, dein un rol major. printre problemele actualului regulament se numără i problema împăririi costului noilor infrastructuri Uh, și obținerea unui nivel suficient de investiții în uh, aceste uh, infrastructuri. De aceea aș dori să adaug importanța încurajării <clears throat> și facilitării investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de gaz a Uniunii Europene și în noi capacități de aprovizionare. Securitatea aprovizionării practic înseamnă și diversificarea acestuia prin intermediul unor proiecte care să ofere o alternativă gazului rusesc, așa cum este proiectul Nabucco. Uh, iar pentru aceasta ar trebui să ne asigurăm că finanțarea din partea uniunii europene spre exemplu prin intermediul unor împrumuturi uh, ar putea veni din zona uh, băncii europene de investiții. în final vreau să spun că textul inițial impune condiții diferite operatorilor de sisteme de transmisie expeditorilor și furnizorilor iar acestea vor trebui ajustate pentru ca toți actorii să fie pregătiți în mod corespunzător, astfel încât cererea va trebui să coincidă cu obligația ca operatorii de sisteme de transmisie de a construi uh, noua infrastructură. Thank you. Um, we have, um, Mr. Lamberts. Domnul Lamberts, din partea grupului Verzilor, raportor din umbră, nu aveți nimic de spus. Bun. Atunci ne încadrăm în timp. Mulțumesc foarte mult. Mai am și alți membri care doresc să intervină. Doamna Ghiuri, care dorește să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare extrem de important să discutăm această propunere de regulament, pentru că securitatea de aprovizionare cu gaz este extrem de importantă pentru noi toți în Uniunea Europeană. De la 1 decembrie, deci de ieri, avem mai multe competențe în acest domeniu prin uh, aplicarea tratatului de la Lisabona. Putem să ne gândim acum împreună la o soluție de energetică pentru Uniunea Europeană, pentru că este vorba, era vorba înainte și de problema unei baze juridice. Uh, Tratatul uh, propune ca statele membre să fie solidare unul cu celălalt și că niciun stat membru să nu ajungă într-o situație extremă și de excludere față de celelalte state. Aș vrea să fac trei remarci cu privire la această propunere. În primul rând, o, pro- o remarcă tehnică pe care a menționat-o și domnul Ferber înainte. De fapt, care este capacitatea uh, conductelor pentru că o, un gazoduc nu poate să permită orice, toate formele de flux, nu toate gazoducurile sunt um, de, sunt proiectate pentru fluxuri de gaz inversate. La unele însă este absolut necesar să existe această posibilitate. De asemenea, este important ca conductele să nu treacă numai de la est la vest, ci și de la nord la sud. Uh, să curgă și în această direcție și mi se pare bine ca și în propunerea Comisiei se, se vorbească de această necesitate și pe viitor să nu uităm acest aspect. Un, a doua remarcă, dacă îmi permiteți, se referă la situația de urgență, așa cum spunea și colegul meu înainte. Sunt de acord uh, cu Comisia că este nevoie de o strategie pentru situații de urgență. Ce este însă o situație de urgență? Este când 10% din uh, importuri din cantitatea de aprovizionare sunt eh, afectate, este afectată. Unii vor să ridice această bară la 20%, dar aici nu mai avem într-adevăr nu mai respectăm într-adevăr principiul de solidaritate, pentru că la unele state deja 10% creează o situație de urgență. Al treilea aspect, la care n-am găsit încă un răspuns în textul eh, respectiv, cine trebuie să asigure măsurile de aprovizionare și de securitate a aprovizionării. Care este rolul instituțiilor comunitare? Care este rolul statelor membre? Aceasta este, după părerea mea, o întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Domnul Ștrecek are cuvântul. Děkuji, paní předsedající. Já začnu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep într-un mod mai puțin ortodox. În politică mm, se spune că de obicei nu ai prea mulți prieteni. Însă fostul ministru pentru comerț și economie din Cehia, domnul Martin Riman, este cu siguranță unul dintre prietenii mei din politică și cred că el a fost unul dintre cei trei sau patru politicieni care la începutul acestui an s-au luptat pentru recuperarea aprovizionării uh, din Ucraina către Uniunea Europeană. Pentru că este prietenul meu, știu ce s-a întâmplat în culise știu ce s-a întâmplat la vremea respectivă și de aceea aș vrea să mă folosesc de această informație pentru a defini întreaga situație. Întreaga criză, până la urmă, s-a datorat unei relații dintre Ucraina și Rusia și niciun regulament european nu avea cum să prevadă o astfel de problemă între Ucraina și Rusia. Aceasta a fost prima problemă. A doua problemă este că Uniunea Europeană pur și simplu nu are suficientă materie primă. Așadar, orice reglementare am elabora nu vom putea să producem gaz natural, pentru că pur și simplu nu avem resurse. Iar în viitor nu vom putea să avem niciun impact asupra relațiilor dintre Rusia și Ucraina. Deci, oricâte tratate de la Lisabona vom avea în viitor, acestea nu ne vor ajuta. Așadar, acum am să vă prezint și câteva argumente și cred că uh, sunt uh, în concordanță cu ceea ce spunea domnul Faber și cu raportorul. Uniunea Europeană trebuie să își diversifice sursele de energie sau cel puțin uh, trebuie să își diversifice sistemele care ne vor asigura această aprovizionare. Apoi, trebuie să creăm și un anumit mediu în Uniunea Europeană care să nu fie reglementat. Un mediu în care investitorii vor putea să investească în mod liber în sisteme noi de aprovizionare cu gaz. Însă, în acest caz, nu va trebui să ne ocupăm de prețuri, pentru că dacă prețul de piață nu este considerat principalul element al cererii și ofertei, dacă am vrea să reglementăm prețuri la nivel administrativ, atunci am împiedica companiile să obțină profit. Și nu cred că e nimic rău în a face profit, pentru că odată ce faci profit, poți să investești în tehnologii moderne. Prin urmare, cred că nu ar trebui să reglementăm acest domeniu. Nu cred că ar trebui să luăm astfel de măsuri. Nu am să vorbesc acum despre amendamentele individuale, pentru că vom avea timp să facem acest lucru la începutul lunii ianuarie. Însă detectez încă de pe acum trei aspecte problematice. Noi uh, vom fi foarte prudenți în acest sens. În primul rând, uh, toate Uh, amendamentele care se referă la un preț corect nu vor fi susținute de noi pentru că nu există preț corect pe piață. De asemenea, vom fi prudenți în ceea ce privește rolul organizațiilor clienților. Potrivit acestei propuneri, aceste organizații ale consumatorilor, de fapt, trebuie să aibă ceva de spus în ceea ce privește prețurile, prețurile și ar trebui să fim prudenți în această privință. Și în al treilea rând, și suntem de acord cu domnul Forbe, va trebui să fim foarte prudenți în ceea ce privește grupul de consumatori protejați. Noi credem că este un grup prea extins. Mulțumesc. Îi dau din nou cuvântul raportorului dacă dorește să comenteze cu privire la aceste intervenții. Uh, acest comentariu că ar trebui să lăsăm piața să funcționeze și ce facem când nu funcționează. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul, pentru că fiecare a contribuit cu ceva la această dezbatere. Nu știu cum arată exact calendarul, dar cred că amendamentele pot fi înaintate până în 10 decembrie, dacă nu mă înșel. Poate că secretariatul comisiei poate să ne confirme această dată pentru ca să știm care este calendarul nostru de lucru. Cred că trebuie să lucrăm împreună în continuare și colegii pot, bineînțeles, și sunt bineveniți la înaintarea amendamentelor. Vreau să fac o remarcă la început. Ce să analizeze aceste temă, trebuie, bineînțeles, să știe și care este situația din punct de vedere tehnic. Eu pot să vă spun că eu am, um, am aceste cunoștințe pentru că sunt inginer de formare uh, la bază. Nu știu dacă și alți colegi sunt în această situație, dar nu cred că trebuie să ne lansăm într-o dezbatere mai largă care se referă la posibilitatea posibilitățile de aprovizionare diverse ale Uniunii Europene, pentru că aici intrăm într-un subiect politic care vor influen- influențează toate, tot climatul politic la nivelul Europei. Trebuie să ne concentrăm pe textul pe care îl avem în momentul de față și discuția care se referă la celelalte puncte trebuie să fie purtată în alt cadru. Doamnă președinte, ați spus uh, că se pune problema posibilităților de reglementare al pieței. Eu nu cred că putem să lăsăm la îndemâna pieții în totalitate pentru reglementarea, reglementarea acestor probleme, pentru că piața nu poate în momente de criză să găsească o soluție la respectiva problemă. Eu vorbesc aici de jocurile speculative, de exemplu, sau de alte probleme care ar putea fi periculoase în perioada de criză. Și cred că Propunerea de regulament a Comisiei prevede exact aceste rezerve, pentru că și noi avem aceleași rezerve de a lăsa totul la, la îndemâna pieței. Trebuie să verificăm care sunt uh, limitele în care putem acționa. Trebuie, într-adevăr, să existe capacitatea de acțiune a autorității de reglementare care trebuie să intervină în criză și cred că grupul de coordonare trebuie să încerce ca și pe timp uh, normal să prevină criza respectivă. Acestea sunt cele două laturi. Dar în perioada de criză trebuie să existe un actor care să poată reacționa. În ceea ce privește privește grupurile de consumatori protejați, dragi colegi, în, ge- în legătură cu consumatorii protejați, nu putem spune că și IMM-urile, spitalele, școlile, de exemplu, au, trebuie să aibă posibilitatea să um, se replieze pe gaz, de exemplu. Eu cred, și poate că este părerea mea personală, dar cred că tratatul de la Lisabona uh, le va da consumatorilor, cetățenilor mai multe posibilități de a face parte din procesele decizionale, dar astfel de posibilități de participare trebuie să fie structurate și prevăzute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cuntis. Vreau să le amintesc colegilor calendarul. Deci, într-adevăr, 10 decembrie este data de depunere a amendamentelor. Vom discuta aceste amendamente pe 11 ianuarie și votul va avea loc pe 27 ianuarie. Deci cred că este un calendar destul de strâns. Domnul Ferber dorește să mai ia cuvântul. Da, mulțumesc. Vreau doar să pun o întrebare, dacă îmi permiteți. Aud de la dumneavoastră că mm, mi-a spus înainte că din 11 ianuarie au loc audierile comisarilor. Vom avea totuși o reuniune regulamentară a comisiei așa cum era prevăzut. Ceea ce facem acum este că lucrăm la calendar până când avem o confirmare în legătură cu audierele comisarilor. În momentul când vom avea această confirmare, vom putea să stabilim și calendarul. E prea greu să știm în momentul de față ce se va întâmpla. Momentan păstrăm calendarul ca atare și după aceea îl vom adapta la ceea ce aflăm. Mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru intervențiile dumneavoastră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul cu privire la promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale. Raportorul este domnul Domenici, care va face și introducerea în această dezbatere. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am prezentat 59 uh, de, s-au prezentat 59 de amendamente, dintre care 12 au fost prezentate de către raportor, iar restul de către mm, raportorii din umbră sau de mm, deputați. Am avut un prim uh, schimb de puncte de vedere pe 10 noiembrie la prezentarea raportului, iar votul ar trebui să aibă loc în comisie pe 11 ianuarie. Votul în plenară este prevăzut pentru februarie. Vă mulțumesc pentru interesul de care ați dat dovadă în ceea ce privește acest raport. Cred că condițiile actuale ne permit să avem în vedere o colaborare bună și acorduri de compromis asupra majorității chestiunilor tratate în amendamente. Cred că vom putea de asemenea să grupăm o serie dintre amendamentele prezentate, în special cele 26 de amendamente prezentate de deputatul Jolie, căruia îi mulțumesc pentru acest ajutor prețios. Cred de asemenea că este important ca raportul să păstreze un echilibru, așa cum uh, am spus de altfel în prezentarea mea, un echilibru între nivelul intern în cadrul Uniunii Europene și între nivelul internațional. Cred că va trebui să ținem seama de acest lucru când vom discuta amendamentele. Sper că până pe 11 ianuarie vom putea să lucrăm uh, în mod constructiv și să ne punem de acord fără, evident, să renunțăm la afirmarea principiilor de bază care pe care se bazează acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci avem 59 de amendamente. Acum uh, am să întreb pe raportorii din umbră dacă vor să intervină. Doamna Ghiuri. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, aș vrea să uh, mulțumesc, să-i mulțumesc uh, foarte sincer raportorului pentru eforturile depuse. Am reușit să lucrăm într-un spirit de cooperare și cred că vom putea să ne punem de acord asupra majorității temelor. Frecvent am discutat despre acest uh, subiect. Am menționat că se cheltuiesc foarte mulți bani și având în vedere condițiile financiare dificile din Uniunea Europeană, nu putem să acceptăm risipirea banilor propunerea nu încearcă să explice domeniile în care trebuie să îmbunătățim cooperarea fiscală. De fapt, sugerează că ar trebui să respectăm principiile existente uh, care să fie aplicate și în cazul companiilor offshore. Am menționat deja uh, ideile pe care le susțin în amendamente. Am să vorbesc acum despre probleme specifice și am să încerc să găsesc niște răspunsuri specifice la acele probleme este extrem de important ca toate deciziile luate de G20 să fie efectiv puse în aplicare. Pentru că Situația este de așa natură încât uh, avem foarte multe planuri frumoase pe hârtie, însă problema ține de punerea lor în aplicare. De aceea, cred că Uniunea Europeană ar trebui să um, fie deschizător de drumuri în această privință. Acest lucru este important și pentru Parlamentul European, pentru că poate că statele membre nu sunt uh, toate de acord în această privință. Însă, cred că propunerile Comisiei ar fi, în cea mai mare parte, acceptabile pentru Parlament. În ceea ce privește comunicarea referitoare la buna guvernanță, cred că putem să fim de acord cu Comisia. M-am întâlnit cu domnul Domenici în repetate rânduri și cred că este bucuros să, să susțină majoritatea amendamentelor noastre. De exemplu, aș vrea să vă întreb dacă veți uh, introduce un sistem prin care statele membre să colaboreze mai eficient cu privire la standardele OCDE. Dacă o țară are acorduri cu cel puțin 12 state membre, aceasta este o țară cooperantă, dar cred că acest uh, prag nu este suficient. Un alt aspect important este că domnul Domenici a avut uh, un uh, amendament privind uh, baza fiscală consolidată. Este un subiect sensibil și în Parlament și în Consiliu. Iar amendamentul meu încearcă să ajungă la un compromis. Să vă explic. Uh, Domnul Domenici vrea un, o referință clară la CCTB, iar alții doresc eliminarea sa în totalitate. Propunerea mea este să facem câteva precizări. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne referim doar la prețurile de transfer și ar trebui să folosim uh, sistemul profiturilor comparabile. Așadar, prețurile de transfer uh, ar trebui să fie calculate pe baza profiturilor filialelor. Dacă o filială este mult mai puțin uh, profitabilă decât uh, media, atunci există pericolul ca acea filială să transfere profiturile în paradisuri fiscale. Și probabil că o astfel de situație ar afecta această bază fiscală consolidată. Apoi uh, exista și o cerință de notificare uh, pentru partenerii care au uh, filiale în străinătate. Mulțumesc pentru cooperare și sper că veți ține seama de amendamentele mele. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să comentez cu privire la cele trei amendamente pe care le-am prezentat. Primul are de-a face cu țările în curs de dezvoltare, după părerea mea, la alineatul 16 deși sunt în totalitate mm, de acord cu eforturile depuse în sensul promovării bunei guvernanțe, la articolul 16 am sugerat ca Uniunea Europeană să aibă în vedere o taxă specială pentru jurisdicțiile necooperante. Problema este că aceste jurisdicții necooperante nu au fost definite, iar în trecut uh, au existat definiții OCDE ale acestor jurisdicții bine cooperante, însă aceste definiții se refereau la țările extrem de sărace. Eu aș fi foarte îngrijorată de uh, sugerarea imediată a unei uh, taxe uh, care ar fi percepute, de exemplu, de la o familie care vine să muncească în Uniunea Europeană și care vrea să trimită bani familiei sărace de acasă. Deci, cred că ar trebui să analizăm întreaga gamă de opțiuni pe care le-am avea la dispoziție și ar trebui să eliminăm uh, referința la această taxă specială și ar trebui să examinăm uh, o gamă mai largă de opțiuni. Mulțumesc, uh, doamnă Ghiuri, pentru sugestiile dumneavoastră. Le voi analiza îndeaproape. Este vorba de baza fiscală consolidată. CCTB. Ideea este că aceasta ne reunește pe toți în jurul ideii de a combate frauda fiscală și evaziunea fiscală. De îndată ce începem să introducem uh, acest uh, comentariu controversat, ar, uh, în sensul dacă ar trebui să trecem la niște rate fiscale consolidate, atunci se ridică niște controverse între statele membre care subminează principiul de bază al acestui document și anume hotărârea acestei instituții de a combate frauda fiscală și evaziunea fiscală. De aceea am uh, sugerat să punem deoparte această problemă și să ne concentrăm asupra obiectivului principal al domeniului, al documentului. A treia observație se referă la schimbul automat de informații. Știu că este o chestiune sensibilă, o chestiune delicată, însă aș vrea să înțelegeți de ce este o problemă atât de delicată în Regatul Unit. Uh, guvernul actual al Regatului Unit nu are un uh, istoric uh, foarte bun în ceea ce privește fișierele fiscale ale cetățenilor. Au existat foarte multe cazuri în care s-au pierdut informații. Și cazul cel mai grav a fost în 2007, acum trei ani, când guvernul a pierdut două discuri uh, cu informații fiscale num, adică numele meu, uh, adresa de acasă, detaliile conturilor bancare pentru 25 de milioane de oameni. Deci erau informații despre fiecare părint care, părinte care primea prestații pentru copii, numele meu uh, și numele tuturor colegilor mei. Sunt sigur că uh, și Arlene a pățit acest lucru și are prieteni care au pățit acest lucru. Deci guvernul nostru nu are mm, o performanță prea bună în a gestiona informațiile uh, fiscale. Din fericire, aceste informații nu au încăput pe mâinile unor uh, străini, dar uh, oricum, anul viitor se va schimba guvernul. Însă, între timp, când statele membre se vor gândi la schimburile automate de informații, trebuie să se gândească cu mare atenție atenție dacă își doresc uh, ca informațiile lor bancare să fie date autorităților britanice. Vă sugerez să fiți atenți. Doamnă Hiute? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι. Mulțumesc, doamnă președinte. Έχω το λόγο, μπορώ Pot să continui, doamnă președinte? În numele GUE și în calitate de raportor din umbră, aș vrea să mai spun și eu câte ceva despre această temă, dar foarte pe scurt, ca să dați cuvântul și altor colegi. Mi se pare, în primul rând, important, dar chiar mi se pare că este obligația noastră să-i mulțumim domnului Domenici, raportor, pentru că dumnealui chiar a prezentat un document foarte echilibrat și cred că trebuie să avem respect pentru această muncă și trebuie să vedem după aceea unde suntem de acord cu dumnealui și unde nu. După părerea mea, acest raport merge în direcția care trebuie și noi susținem această direcție. Se pune însă întrebarea cu privire la combaterea fraudelor fiscale. Aceasta nu este o problemă simplă, ci din contră foarte complexă. Mă gândesc că în baza amendamentelor colegilor s-a putut să îmbunătățim uh, varianta inițială a documentului. Nu am avut însă ocazia să discutăm cu colegul nostru mai amplu, dar sperăm să avem această ocazie pe viitor. Vreau doar să spun că sunt de acord, noi suntem de acord cu amendamentele, dar că unele dintre ele mi se par problematice și vreau să vorbesc despre ele pe scurt. Uh, Poate că aș, ar putea să ne explice și ce dorește să spună cu 17, 41, 42, 55, 52, 53 și 65, uh, dragi colegi. Acestea sunt amendamente la care mai avem încă probleme și întrebări și câteva rezerve. Și poate că am putea să discutăm despre ele pentru a găsi o soluție comună. În rest, suntem de acord cu raportul colegului nostru și îl susținem. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată și chiar să-l felicit din tot sufletul, pentru că mi se pare că este o activitate extrem de dificilă și îi mulțumesc pentru că a preluat această activitate pentru comisiul nostru. Domnul Lambert. First, indeed, uh, congratulations to... Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, felicitări raportorului pentru munca excelentă și, în al doilea rând, sunt de acord cu ce s-a spus că e nevoie și e și posibil să realizăm o convergență între grupurile politice. Aici. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru absența Eve Jolie. Este în Africa acum dele- cu delegația ACP și m-a rugat să vorbesc în numele ei. Nu o să prezint toate cele 26 de amendamente pe care le-am propus. Aș vrea mai degrabă să comentez câteva amendamente propuse de alții pentru a participa la dezbatere. În primul rând, uh, doamnei Ghiuri, sper că v-am pronunțat bine numele, uh, descoper din ce în ce mai uh, des că putem cădea de acord asupra multor lucruri și suport unele amendamente, majoritatea amendamentelor pe care le-ați făcut în numele grupului PPE. Uh, unde uh, avem o diferență, avem o diferență începește sistemul consolidat de uh, plata taxei corporatiste. Aici trebuie să avem o analiză de la țară la țară pentru a ne asigura că avem transparență și că sistemul este implementabil. Și pentru cei care doresc concurență fiscală, Eh, trebuie măcar să ne asigurăm că prin transparență această concurență fiscală este mai corectă. Mă rog, nu știu dacă e o concurență în jos, dacă n-ar trebui să fie o concurență în jos, dar e un lucru de discutat. Pe, în ce privește noile state membre sau eh, țările europene emergente, nu pentru că avem un astfel de sistem consolidat, eh, asta nu înseamnă că ar trebui să avem aceeași rată uh, a impozitului peste tot. Vorbim de armonizare, dar asta înseamnă că pot să existe anumite coridoare de variație a acestei taxe, luând în considerare nivelul de dezvoltare al uh, unei țări sau altea. De exemplu, nu vrem să punem Ungaria într-o poziție dificilă din punct de vedere competitiv, impunându-vă o rată nesustenabilă pentru economia țării noastre. Acesta ar fi primul comentariu. Apoi, în ce privește criticile adresate OECD. OECD-ul nu este cel mai bun standard în ce privește cooperarea în domeniul fiscal și ați uh, indicat uh, cele 12 acorduri existente în favoarea acestuia, dar pentru mine nu numărul acordurilor e problema. Problema este că poți să ai orice fel de acord. Deci să zicem dacă țara mea, Belgia, ar fi de acord cu țara dumneavoastră să luăm masa de două ori pe an, uh, ăsta e un acord. Și ce cu asta? Nu, nu, nu spune nimic despre conținutul lui. Sigur, noi nu putem accepta această idee și, evident, OECD-ul face schimburi de informații, face nu, transformă în urmă schimbul de informații la cerere și noi nu putem fi de acord cu asta. Și apoi, dați-mi voie să mă refer la amendamentul uh, menționat de doamna Vort uh, chiar înainte uh, de a vorbi eu. Vă împărtășesc uh, preocuparea în legătură cu uh, apărarea datelor private. Nimeni nu vrea ca aceste date private să fie uh, expuse. Și, într-adevăr, este un semn de lipsă de profesionalism că uh, guvernul britanic a permis unor astfel de date să fie publicate. Dar, din nou, Asta e un risc uh, și nu pentru că guvernul nostru e incompetent, ar trebui noi să ne abținem uh, de la a folosi, de fapt, singura, singurul instrument eficient realmente, și anume schimbul automat de informații, și uh, iertați-mi uh, directețea, când ajunge partidul noastră la putere, rezolvați problema. Guvernul, totuși, guvernul britanic reușește totuși să protejeze caracterul secret al uh, locațiilor nucleare, al submarinelor nucleare și rachetelor nucleare ale țării. Deci, poate, totuși, se poate face același lucru și pentru uh, domeniul fiscal. Deci nu folosiți această scuză pentru a lupta împotriva schimbului automat de date. Asta a fost ce vreau să spun. Îmi pare rău că Ole Schmidt nu este aici, dar vreau să spun că susțin amendamentele, deci sper că vom putea să încheiem discuțiile într-un mod cât mai rapid pentru a avea o poziție comună față de Comisie și Consiliul începește cooperarea fiscală. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, mulțumesc domnule Lambea. Uh, cred că peste tot sunt guverne incompetente. Totuși, cred că propunerea colegii noastre are legătură cu faptul că banii, cea mai mare parte a banilor conservatorilor nu sunt în Anglia, ci în paradisuri fiscale. Cred că despre asta e vorba. Deci haideți să avem grijă ce ne dorim. Să trecem la următorul punct pe agenda, la următorul vorbitor de pe ordinea de zi și anume doamna Luling. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Antevorbitorul meu nu m-a convins, evident, Uh, în ce privește raționamentul său asupra schimbului uh, automat de informații fiscale, dar din moment ce ieri am vorbit îndelung despre acest subiect, când am uh, discutat cooperarea administrativă în materie fiscală, am, acum mă voi rezuma la câteva comentarii precise privind mai ales amendamentele pe care le-am făcut împreună cu doamna Ford și așadar mă raliez la ce tocmai a spus doamna Ford. În ce privește schimbul de informații, poziția mea este că trebuie să facem în așa fel încât standardele OCDE să fie aplicate într-un mod uniform. Asta ar reprezenta un progres real. Vă spun de ce, am spus de ce mă opun schimburilor automate de informații, deci nu vreau să mai revin asupra acestui lucru. Amendamentul 45, de altfel, merge chiar în acest sens. Și în această ordine de idei aș dori totuși să spun două lucruri în legătură cu noțiunea secretului bancar, care a devenit uh, incorrectă politic și care este diabolizată și transformată în sursa tuturor relelor. Iată de ce aș vrea să citez un articol din presa germană, pentru că germana este limbă de utilizare aici, îmi voi permite să-l citesc în germană. Das Bankkundengeheimnis. Secretul bancar pentru clienți, pentru că nu este vorba de secretul bancar, ci este secretul bancar pentru clienți. Este consecința unui drept elementar de proprietate și sferă privată care este de la sine înțeles pentru alte domenii ale vieții. Și mai ales stânga este întotdeauna pe baricadă când e vorba de protejarea sferei private și a securității fiecăruia. De fiecare dată când se discută un astfel de subiect. Continui. Această idee corespunde unei filozofii de stat despre libertate care pune individul în centrul atenției mai sus decât statul care pune libertatea mai sus decât uh, impunerea de decizii. O astfel de societate care renunță la protecția sferei private atât de ușor, chiar atunci când uh, finanțele statului suferă, este în pericol să devină un sistem totalitar. Cine vede însă protecția sferei private ca un principiu de drept fundamental, ca un principiu fundamental pentru oameni, nu va, atunci numai acela va putea să ține cont și de proporționalitate, care este un principiu pe care fiscul în multe state nu-l mai respectă și din păcate și mulți din uh, Parlamentul European la fel. Asta am adăugat, aceasta m-am adăugat eu. Așadar, secretul bancar este esențial pentru toată lumea și cred că un, faptul că unii abuzează de această libertate nu trebuie să pună la îndoială această libertate în totalitatea sa. Nu împărtășesc uh, filozofia care stă în spatele comunicării și a raportului domnului Domenici. Uh, trebuie de altfel să să discutăm despre acest lucru în cadrul grupului nostru politic și acest lucru încă nu s-a întâmplat, de aceea mă abțin în acest moment să comentez în prea mare detaliu uh, celelalte amendamente. Președinte, mulțumesc, domnul Bălmea. Domnul Bulman, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că domnul Domenici ne-a prezentat un raport foarte echilibrat. Am spus-o și ieri și nu vreau să discutăm prea mult acum despre aceasta, dar îi rog, rog pe colegi, mai ales atunci când este vorba de rapoarte despre chestiuni fiscale, să încerce să meargă spre un consens. Pentru că să nu uităm, acest Parlament se luptă și pentru un rol de consilier important acolo unde nu este colegislator, pentru că este de obicei vorba de probleme fundamentale pentru economie în care, fără intervenția Parlamentului European, lucrurile nu ies cum trebuie. Acesta este mandatul pe care ni-l asumăm. Și, doamnă Luling, vreau să subliniez încă o dată că, fiind dat că discutăm de drepturile individului și de Revoluția franceză până la urmă, nu este vorba de o uh, a dreptului de proprietate a cetățeanului asupra sferei private, ci e vorba de faptul că milioane de euro sunt uh, folosite în alte scopuri în locul uh, caselor uh, și caseriilor statului. Deci faptul că sunt conturnate sume enorme de bani. Noi nu facem decât să încercăm să contracarăm frauda fiscală și să construim un sistem mai eficient de colectare a taxelor. Cred de aceea că ar fi mai bine dacă ne-am gândit cum să găsim într-adevăr o propunere concretă pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc! Domnule Lambert, vreau să vă dau cuvântul, dar nu vreau acum să începem o dezbatere despre schimbul de informații, pentru că am avut această dezbatere ieri. Dacă vreți să vorbiți pe scurt, vă dau cuvântul după aceea, raportorul, vă rog. Doar 30 de secunde, domnule Luling, aș vrea doar să vă spun că vă, și eu doresc să apărăm libertatea, Cred că este un lucru extrem de important și un principiu foarte important, dar el trebuie echilibrat cu un alt principiu important și anume responsabilitatea pe care știu că îl împărtăși și noastră. Deci trebuie creat un bun echilibru între libertate și responsabilitate și dacă vrem acest uh, lucru, trebuie ca un abuz de libertate să fie uh, compensat printr-o creștere a responsabilității. Vă mulțumesc, președintele, mulțumesc pentru că ați fost succint. Domnule Domenici, vă dau din nou cuvântul pentru a încheia Uh, discuțiile pe acest subiect și pentru a vă referi la comentariile pe amendamente. Votăm pe 11 ianuarie, dacă nu mă înșel, nu? Vă, uh, vă întreb pe toți, doriți să comenteze comisia pe amendamente sau nu? Depinde de noastră. Sunteți raportor. Doriți? Doriți. Haideți să dăm cuvântul atunci comisiei, reprezentantului comisiei pentru a comenta cele 59 de amendamente care au fost uh, depuse. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă îndoiesc că voi putea să le comentez pe fiecare în parte, dar dați-mi voie să fac unul sau două comentarii foarte scurte. În primul rând, este clar că această uh, întreagă zonă de discuție nu este lipsită de controverse și de dificultăți și cred că este foarte important ca noi, Comisia, să avem susținerea Parlamentului European pentru direcția generală în care evoluăm aici, fiindcă uh, comunicarea privind buna guvernanță uh, este rezultatul unui consens transpartinic și cum spuneați, s-a discutat uh, probleme importante cum ar fi propunerea privind asistența mutuală, propuneri pe care încercăm să le aprobăm. E foarte important uh, și corect uh, că trebuie văzut ce se întâmplă, ce se întâmplă în practică și Comisia trebuie să aibă o poziție prin care să se asigure că lucrurile chiar funcționează. Consiliul considerăm că trebuie să aibă o politică clară și coordonată atât uh, la nivelul intern cât și extern și credem că amendamentele depuse merg în direcția cea bună. Aș vrea să subliniez că astăzi avem un mic test al voinței politice a Consiliului de a face uh, progrese. Consiliul examinează o serie întreagă de propuneri ale Comisiei și cred că Parlamentul va putea judeca în urma succesului discuțiilor de astăzi dacă acest dosar evoluează, progresează și în ce măsură are el nevoie de un imbold politic din partea dumneavoastră. Am observat că o zonă uh, special uh, se ref, în amendamente se referă la uh, măsurile anti-abuz și anti-evaziune. Uh, Cred că trebuie să facem o diferență între aspectele legate de fraudă uh, și cele legate de schimbări uh, sistemice care aduc avantaje fiscale pentru toată lumea. Asta se referă și la țările în curs de dezvoltare, dar și la strategiile de exit pentru statele membre, care trebuie să aibă sisteme uh, fiscale eficiente. Cum spuneați, există foarte multe amendamente detaliate pe care nu le voi comenta, dar cu siguranță mă bucură faptul că membrii Comisiei sunt atât de interesați de acest subiect încât au a, ales să se exprime pe aceste puncte specifice, pentru că nu avem nevoie doar de o politică generală, ci și de o concentrare pe măsurile care trebuie luate pentru a face sistemul să funcționeze. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna McCarthy, uh, cred că asta este o evaluare foarte pozitivă a muncii noastre. Domnule Domenici, așadar doriți să încheiați dezbaterea cu o nouă intervenție? Mai doriți să spuneți ceva? Aveți nevoie de 5 minute? 5 minute vă ajung? E în regulă. Da, mulțumesc, domnule, Doamna președinte. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit pentru contribuțiile lor și pentru aprecierea activității mele. Vreau să mă refer la ce a spus domnul Băulma. Cred că lucrând pe această propunere, reafirmăm uh, demnitatea rolului Parlamentului uh, pe un subiect unde nu suntem încă, nu avem încă calitatea de colegislator. Deci, ideea colegului nostru de a produce propriile noastre uh, linii directoare într-un mod consensual mi se pare foarte importantă. Două comentarii. În primul rând, în ce privește schimburile automate de informații. Nu voi vorbi foarte mult despre asta pentru că am discutat subiectul uh, la raportul Alvarez de ieri. Doar vreau să spun că schimbul automat de informații funcționează deja foarte bine între statele membre este corect să te concentrezi în special pe probleme de protecție și de confidențialitate a datelor, dar sunt deja prevederi care garantează această confidențialitate și raportul este inspirat de acest principiu și mulțumesc Comisiei pentru că a spus acest lucru. Ce încercăm să spunem este să mergem cât mai departe cu acest schimb automat de informații, nu ca să spionăm cetățenii, ci pentru a stopa activitățile ilegale. Și dacă o să începem să punem sub semnul întrebării rolul instituțiilor noastre, cred că vom uh, cauza o rană care va fi foarte greu să se închidă după aceea. Uh, vreau să spun că acel caz la care vă refereați nu se bazează pe schimbul automat de informații între statele membre, doamnă Luling. Și apoi, în ce privește uh, sistemul consolidat uh, pentru taxa corporatistă, Vreau să spun că Parlamentul deja și-a dat opinia pe această chestiune, mai ales în 2005, uh, în raportul domnului Bertoni pe acest subiect. Sunt de acord cu domnul Lambert că ideea este să avem o metodă comună de impozitare, de impunere a companiilor internaționale menită să creeze un avantaj și nu un dezavantaj acelor companii. Asta nu pune în pericol autonomia statelor membre în chestiuni fiscale în continuare ele vor avea dreptul de a stabili baza de impozitare și rata impozitării. Între 2006 și 2008 a existat un grup tehnic în cadrul comisiei a cărui activitate însă a fost foarte mult încetinită de primul referendum din Irlanda privind tratatul de la Lisabona. Acum cred că există condiții politice de a relua această activitate a grupului tehnic ținând cont și de faptul că pentru CCCTB putem de asemenea baza fiscală consolidată, așadar putem uh, uh aborda lucrurile în mod gradual, deci companiile pot alege să intre în sistem sau nu într-o primă fază și cu siguranță putem permite o cooperare îmbogățită, întărită, care va crea situații diferite în ceea ce privește legăturile dintre state. Așadar, mulțumesc tuturor pentru contribuții și sper că vom putea continua să avem o cooperare foarte bună și mulțumesc uh, doamnei Ghiuri că a vorbit atât de frumos în limba italiană. Președintele, în regulă, vă mulțumesc și eu foarte mult. Vom vota așadar pe 11 ianuarie, dată provizorie deocamdată, depinde de celelalte comisii, de audierile de la celelalte comisii, dar să păstrăm această dată, 11 ianuarie. Acum vom trece la următorul punct. Văd că nu e aici încă raportorul, nu a ajuns încă. Știe cineva când ajunge? Bine, îl mai așteptăm câteva minute pentru că trebuie să începem la 11 discuția pe acest subiect. Vorbim așadar de raportul asupra declarației anuale 2009 cu privire la zona euro și la finanțele publice. un domeniu de activitate foarte important pentru comisia noastră și sunt sigur că ieri președintele comisiei noastre v-a spus uh, faptul că coordonatorii și biroul Comisiei au avut o întâlnire cu Troica Ecofin și această, la această întâlnire s-a discutat și problema finanțelor publice, deci sunt sigur că domnul Gigold uh, va fi uh, pus la curent cu uh, atitudinea președinției pe această temă. Okay, colleagues, can I... Dragi colegi, restart the committee, our rapporteur. Putem să reîncepem discuțiile. A ajuns raportorul. Aveți nevoie de câteva minute, domnule Gigold, pentru a vă organiza sau începeți direct? Așadar, să începem dezbaterea cu raportorul nostru, domnul Giggle, raport asupra declarației anuale 2009 cu privire la zona euro și la finanțele publice. Aveți cuvântul, domnule Giggold. Aș dori mai întâi să mă scuz pentru că am întârziat, pentru că am fost prezent în alte delegații unde domnul Margaliu și cu alți colegi erau și ei prezenți, a fost uh, o discuție cu Comisia și cu cele două ambasade, Columbia și Peru, care, care s-a întâlnit delegația noastră, cu care semnăm un nou acord de liber schimb. E vorba de încălcarea drepturilor omului, probleme de mediu și promovarea comerțului. Din păcate trebuie să pendulez între aceste două reuniuni și tot timpul mă orientez după importanța subiectelor, bineînțeles. Nu vreau să repet tot ce am scris în documentul pe care îl discutăm. Avem o problemă în acest raport și anume că trebuie să spunem foarte multe într-un spațiu foarte mic. Mă bucur de amendamentele pe care le vor înainta colegii la raportul de până acum. Vreau să subliniez câteva puncte centrale, dacă îmi permiteți. Foarte interesant, mi se pare, la propunerea Comisiei cu privire la stadiul zonei euro, este faptul că Comisia a vorbit despre dezechilibre ca punct central. Aceasta nu s-a regăsit în toate documentele care s-au mai scris pe această temă. Propunerile raportului meu se concentrează pe această abordare și mă bucur de discuția pe care o vom purta pe această abordare. Aceste propuneri sunt menite pentru a fi discutate aici în comisie și cu, și cu Comisia Europeană și vreau să subliniez că instrumentele Pactului de Stabilitate și de Creștere trebuie să fie folosite uh, pentru a combate deficiturile și uh, surplusurile exagerate ale statelor membre excesive. Astfel, uh, putem ajunge la o evoluție mai uniformă în cadrul zonei euro. Deci, cred că trebuie să folosim acest instrument și vreau să fac și o a doua propunere care este esențială, după părerea mea, atunci când vorbim de aceste subiecte, uh, și anume că o altă cauză de dezechilibru în cadrul crizei este creșterea uh, diferit, uh, diferitelor uh, niveluri de venit în Uniunea Europeană. Cred că Uniunea Europeană trebuie pentru o stabilizare a evoluțiilor economice și pentru o strategie de exit să propună o strategie puternică care să încerce să limiteze dependența de resursele limitate și dependența de fluctuația prețurilor și de elementele speculative care influențează prețurile. Astfel, cred că ar putea contribui la crearea noilor locuri de muncă în Uniunea Europeană și la o industrie mai durabilă în general. În legătură cu finanțele publice, trebuie spus că trebuie să susținem uh, propunerile pe care le avem până acum din partea Comisiei, care se referă la procedura de deficit în cadrul Pactului de Stabilitate și de Creștere. Aceasta este o propunere bună, dar noi, Parlamentul European, trebuie să luăm poziție și să spunem că prin aceste instrumente, numai printre cu ele, nu vom putea ajunge la un rezultat, ci trebuie, în primul rând, să avem o analiză pertinentă a situației fiecărui stat membru și fiecare stat membru poate, în cadrul structurilor existente în zona euro, să întâmpine foarte multe dificultăți dacă trebuie să se descurce singur să iasă din această situație. Noi, Parlamentul European, trebuie deci să facem o propunere de soluție pentru aceste probleme specifice ale statelor membre și asta este ceea ce încerc eu prin proiectul meu de raport. Încerc să pun degetul pe problema pe care o au statele membre, care sunt supuse presiunii dezechilibrelor economice la nivel european, dar și la, supuse limitărilor în ceea ce privește cooperarea fiscală, în materie fiscală, pentru echilibrarea eh, bilanțurilor lor. Cred, deci, că trebuie să încercăm să evităm ca într-o uniune economică și monetară diferite state membre să trebuiască să impună o rată a dobânzii diferită pentru finanțarea deficitului public. Și având în vedere acest aspect, principiul de solidaritate trebuie activat în Uniunea Europeană. Cred că principiul acesta impune să împiedicăm faptul ca unele state membre să trebuiască să suporte astfel de uh, poveri din bugetul public. Și aceasta este întrebarea pe care vreau eu să o pun, care se referă din nou la echilibrarea intereselor. Pe de o parte, există un interes de cooperare fiscală mai puternică în domeniul competiției fiscale excesive și, pe de altă parte, există interesul unor state membre să nu trebuiască să suporte singure astfel de riscuri și costuri exorbitante pentru finanțarea deficitelor lor publice. Deci, având în vedere această dihotomie, cred că ar fi bine să facem o propunere de deal, de acord. Și aceasta este propunerea pe care o fac eu în raportul meu și sunt curios să știu ce cred colegii despre acest subiect. Un lucru nu scrie în acest raport și anume problema extinderii zonei euro către alte state membre. La primul nostru schimb de opinii vorbisem de acest subiect, care mie mi se pare un subiect extrem de important, dar din motive de limitare de caractere a raportului meu a trebuit să elimin acest subiect. Cred că mai degrabă trebuie să-l introducem pe calea amendamentelor și vreau să vă rog pe dumneavoastră și pe raportorii din umbră să elaboreze pe această temă din partea grupurilor lor sau dacă colegii vor să ia cuvântul acum să spună poziția grupului lor față de acest subiect, pentru că nu există o părere unitară. Principiul solidarității ar cere ca noi, Parlamentul European, să fim mai deschiși față de problema extinderii zonei euro. Pe de altă parte, există, bineînțeles, cerințe obligatorii economice față de țări care, de exemplu, nu sunt în continuare stabile economice și au o rată de inflație foarte mare, care, deci, există păreri că nu ar putea fi parte a unei uniuni economice aceste țări. Deci întrebarea mea este, haideți, vreți să vorbim deschis despre acest subiect pentru ca să aflăm diferitele păreri, să vedem chiar diferențele în cadrul unui grup politic, dar eu zic că ar fi bine să avem un schimb deschis și sincer de opinii, pentru că e vorba de un principiu cheie al Uniunii Europene pentru că multă lume cere o aderare rapidă a altor state la zona euro și multă lume nu este de acord. Cam atât din partea mea. Sunt foarte curios să văd ce spun colegii pe această temă și sper să putem angaja într-adevăr un dialog consensual dacă se poate, dar în orice caz deschis și sincer pentru a îmbunătăți raportul meu. Mulțumesc! Okay, thank you. Um... Mulțumesc foarte mult! domnule Gigold. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, doamna Bria Rochiuni, pentru grupul PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mai întâi țin să-l felicit pe domnul Gigol pentru munca depusă, pentru calitatea acestea. De asemenea, vreau să-i mulțumesc personal pentru că în uh, discuțiile noastre uh, a avut delicatețea de a vorbi în limba franceză și de asemenea vreau să-i mulțumesc pentru că a ținut cont de o serie întreagă de comentarii pe care le-am făcut uh, față de acest raport. Există unele puncte pe care poate vom reveni, mai ales în domeniul politicii monetare, Există unele propuneri interesante în ce privește politica monetară, totuși aș vrea să fiu mai uh, pesimist în ce privește problema uh, salarială care în unele țări a contribuit la menținerea competitivității. În ceea ce privește stabilitatea prețurilor și politica monetară dusă de Banca Centrală Europeană, mă alătur raportorului în a felicita în Banca pentru înțelepciunea de care a dat dovadă. Nu sunt sigură din contră că trebuie să procedăm la o revizuire a definiției stabilității prețurilor, și nu sunt sigură că ar trebui să țintim anumite aspecte cum ar fi creșterea prețurilor active. În ce privește finanțele publice, sunt un pic uimită de propunerea raportorului în ce privește uh, stabilirea unei limite asupra excedentelor uh, excesive. Aici eu văd un intervenționism exacerbat și greu de pus în practică. Sunt, în schimb, foarte atentă față de greutatea excesivă a deficitelor, deficitelor și datorilor naționale și din acest punct de vedere împărtășesc vigilența domnului Gigold, raportorul. În ce privește fiscalitatea, sunt uh, favorabilă unei cooperări întărite la nivel european, bineînțeles. Problema noastră rămâne totuși unanimitatea Consiliului, în Consiliu, dar cred că ar trebui cel puțin să avansăm în uh, introducerea unei rețete comune pentru impozitele corporatiste. De asemenea, în ce privește uh, problemele sociale, cred că dezbaterea trebuie să fie una adevărată și de calitate și cred că trebuie să precizăm ce, uh, ce înțelegem prin eurobonduri, euroobligațiuni. Eurobondurile subscrise de instituții, ceea ce nu este permis de tratat. În schimb, poate, uh, pot să fie și împrumuturi în euro contractate de mai multe state membre. Ideea poate, poate să fie interesantă. În schimb, uh, trebuie examinată cu multă atenție și poate să fie discutată mai mult în, grupul, în grupurile noastre politice. Recunosc că noi la PPE încă n-am apucat să discutăm acest subiect și mi s-ar părea important să o putem face în următoarele zile și aș vrea să am și părerea uh, unor colegi prezenți la discuțiile de astăzi asupra acestui punct care apare cumva ciclic în, în dezbateri. În fine, în ce privește reprezentarea externă a zonei euro și eu împărtășesc părerea raportorului, este uh, momentul ca aceasta să se unifice și să se clarifice, să se întărească la nivel internațional. Așadar, raportul uh, anual uh, despre care vom vorbi în cadrul grupului, dar vreau să spun că uh, acestea sunt câteva dintre elementele foarte importante ale raportului domnului Gigol. Mulțumesc foarte mult, reprezentantul grupului SND. Euh, Mulțumesc, aș dori să-l felicit pe domnul Gigol pentru calitatea raportului său, pentru că este un uh, raport extrem de ambițios care ține seama de toate aspectele politicii macroeconomice europene, fie că este vorba de politica monetară, politica de schimb valutar sau politica bugetară. În ceea ce privește politica de schimb, sunt de acord cu invitația sa de a rediscuta uh, această politică în fața unui dolar care se prăbușește și care uh, pune probleme economiilor europene. Chiar și Germania suferă din cauza unei uh, supraevaluări a euro în raport cu dolarul și de aceea trebuie să reinvităm uh, comunitatea mondială la o discuție despre paritatea între monedele internaționale. În ceea ce privește politica monetară, ca și domnul Gig Gold. Uh, sunt mulțumit de conduita mm, Băncii Centrale Europene, care a avut o politică anticiclică. Această politică a BCE a fost anticiclică, ținând seama de miliardele de euro care au fost injectate în sistemul bancar pentru a face față crizei. Ca și dumnealui, cred că există un uh, pericol și aici am să mă diferențiez uh, față de colega mea care a vorbit înaintea mea. Într-adevăr, uh, unele reforme ale pieții muncii au uh, distrus uh, piața din Europa, iar Germania, care depinde exclusiv de exporturi în materie economică, macroeconomică, suferă de acest lucru. În ceea ce privește cauzele inflației, uh, subscriu la interesul raportului într-o chestiune neglijată, inflația prin costuri. Ne-am concentrat prea mult în textele europene pe inflație legislația prin cerere, însă acum uh, noi avem uh, o rată de subocupare și de aceea inflația rezultă în special din creșterea costurilor la materiile prime, pentru că suntem într-o perioadă de moderare a salariilor. Apoi, în ceea ce privește aspectele bugetare, poate că aici trebuie precizate anumite lucruri voi face acest lucru pentru că mă ocup de raportul privind viabilitatea finanțelor publice pe termen lung și aș propune încă de pe acum câteva amendamente, pentru că anumite fragmente mi se par ambigue, în sensul că raportul domnului Gigold face apel la niște politici bugetare anticiclice, însă, în același timp, chiar și în perioada de recesiune, pune accentul pe uh, caracterul nesustenabil al uh, îndatorării publice. Ori îndatorarea publică este Uh, sau um, viabilitatea finanțelor publice se măsoară pe termen lung, pe perioade în care există excedent și perioade în care există deficit. Și mi se pare contradictoriu să evidențiem necesitatea de a sancționa acele țări care astăzi se relansează într-un context în care dacă vreme măsurile de relansare, creșterea va plonja și chiar și deficitele se vor adânci. Cea mai bună modalitate de a adânci deficitul este să oprești măsurile de relansare. De aceea trebuie să fim atenți ca măsurile de relansare să nu fie retrase prea devreme. Oricum, nu, nu trebuie să înțelegeți că sunt un fanatic al datoriei. Cred că excedentul uh, bugetar uh, trebuie să fie avut în vedere. Cred că există țări care practică o datorie uh, neperformantă. Și acest lucru este important pentru comisie. Trebuie să îmbunătățim calitatea datoriei. Trebuie să facem diferența între datoriile bune și datoriile neperformante. Și cred că în acest sens vom face niște propuneri. Oricum, uh, scopul este să um, favorizăm politicile anticiclice, să avem un echilibru bugetar și așa cum prevede pactul de stabilitate revizuit în 2005 să coborâm sub nivelul de 3% uh, și de 60% când există circunstanțe excepționale. Iar acum ne aflăm într-o circunstanță excepțională pentru că creșterea de anul acesta este negativă de ordinul uh, minus 4, minus 5% în Europa. Iată câteva observații care vor sta la baza amendamentelor pe care le vom depune. Oricum, suntem într-un spirit extrem de constructiv în ceea ce privește acest raport. Mulțumesc. Domnul Tremoza, din, numele, uh, din partea grupului ALDE. Uh, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Uh, și eu aș vrea să îi mulțumesc raportorului pentru eforturile pe care le-a depus. Am avut câteva discuții cu dumnealui, ne-am exprimat um, îngrijorările și am exprimat și câteva idei. Deci, deși avem uh, câteva puncte de vedere divergente, vom depune amendamente înainte de sfârșitul săptămânii. Suntem, de exemplu, de acord cu preocuparea exprimată referitor la deficitul public excesiv. Cred că în viitor vom avea nevoie de câteva idei uh, legate de zonele de cheltuieli ale deficitului public, de exemplu reforma educației sau uh, înlocuirea mm, pavajelor, așa cum se întâmplă în Spania. Deci trebuie să știm care este politica de cheltuieli, care sunt efectele pe care le vor avea aceste măsuri, dacă vor crește mm, producția, de exemplu. Trebuie să știm pe ce se cheltuiește deficitul public, pentru că îmi pot uh, imagina un scenariu în care deficitul public este nesustenabil, iar în acest caz se poate întâmpla să avem probleme și mai mari în, în viitor. Deci vom depune amendamente în acest sens. Apoi suntem de acord cu raportorul care spune că trebuie să avem o nouă definiție a stabilității prețurilor. Și, într-un fel sau altul, va trebui să vedem ce se întâmplă cu activele financiare și, în special, activele fizice. Cred că în diferitele audieri pe care le-am avut, în uh, timpul, um, în cadrul Comisiei pentru Speciale pentru Criză. Cred că avem um, nevoie de un sistem um, de gen uh, semafor pentru creșterea creditelor. De exemplu, în Spania am avut uh, în urmă cu ceva vreme o creștere a creditării pentru sectorul uh, locuințelor și se părea că nu există criterii aplicate pentru aceasta și am avut o problemă foarte mare care a apărut în Spania și nu vrem ca această situație să se repete în ceea ce privește emiterea de mm, euroobligațiuni, uh, deschidem o dezbatere referitoare la trezoreria europeană unică. Nu putem uh, avea uh, o politică bugetară comună decât dacă avem o trezorerie comună. Cred că este interesant să ne uităm la scenariul din America, pentru că acolo există o singură politică monetară, iar și se respectă independența fiscală a statului, însă politica bugetară este uh, derulată mai degrabă de guvernul federal. Cred că este un model pe care trebuie să îl studiem, deoarece cred că o politică bugetară unică va fi mai bună doar dacă va exista o trezorerie comună care să o susțină. Cred că acesta este un subiect pe care va trebui să îl discutăm în acest mandat și ar fi interesant să vedem ce au de spus și Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană suntem de acord cu temerile legate de uh, deficitele curente, însă este greu să vedem uh, cum putem să limităm uh, surplusul de cont curent, pentru că dacă ne uităm la literatura de specialitate economică, uh, Uh, se spune că se uită de creșterea exporturilor. Noi nu credem că este fezabil sau chiar uh, corect să controlăm uh, surplusul comercial, așa cum se sugerează în text. Credem că aceasta ar fi o formă de intervenționism dusă prea departe și nu credem că ar fi fezabil nu cred că ar fi bine să controlăm uh, surplusul comercial, dar acum avem nevoie de exporturi mai mult ca oricând pentru a ieși din criză. Să ne uităm ce se întâmplă cu euro. Este bine că Comisia Europeană acordă o atenție deosebită dezechilibrelor uh, la nivel mondial. Dacă ne uităm la um, ultimul articol din uh, raportul Krugman, acesta a criticat guvernul Germaniei pentru manipularea cursului de schimb um, cu moneda chineză. Oricum, aceste probleme legate de schimbul valutar duc la problemele de care vorbeam. Deci trebuie să existe niște mecanisme automate de corecție. Iar dacă acestea nu funcționează, se datorează faptului că statele nu respectă principiile de bază și aceasta este situația pe care am observat-o recent uh, în China. De aceea, uh, Banca Centrală Europeană și uh, comisarii au vorbit recent despre faptul că moneda chineză trebuie să se aprecieze pentru a corecta aceste dezechilibre care există. De asemenea, cred că avem nevoie de, o, de mai multă cooperare fiscală Însă, în același timp, trebuie să vorbim și despre competență fiscală. Raportorul spune că trebuie să trebuie să trecem de la competiția fiscală la cooperarea fiscală trebuie să ne gândim că uneori este chiar sănătos să avem concurență, nu doar pentru companii, ci și pentru administrațiile publice, pentru că aceasta impune o oarecare disciplină și restricții în privința cheltuielilor. Așadar, vom comenta asupra tuturor acestor aspecte. Uh, domnule Gigol, vă pot da și uh, sursele documentelor care vorbesc despre competiția fiscală și, ca, și nu vedem neapărat o reducere a impozitelor dacă există concurență. Majoritatea în Statele Unite majoritatea companiilor care au probleme sunt în Delaware, pentru că acolo este unul dintre impozitele uh, cele mai mari. Există și aspecte care sunt menționate de Curtea de Justiție când judecă cazuri legate de achiziții și preluări. Deci, uh, competiția fiscală nu este neapărat un lucru rău. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Statele Unite, uh, constatăm că companiile își instalează sediile uh, în, loc, în jurisdicții unde nu neapărat uh, au avantaje fiscale, ci și în, uh, unde există și alte principii, alte servicii publice. Oricum, mulțumesc pentru cooperare, domnule Giggold, și vom uh, transmite amendamente pen, de, pentru completare. Domnul Epping. <clears throat> Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Eh, în prim, aș vrea și eu să îl felicit pe domnul raportor care a elaborat un uh, raport foarte interesant. Dezechilibrele în uh, zona euro au fost menționate în raport. E adevărat că aceste dezechilibre pot să reprezinte o problemă. Acum avem o zonă euro relativ uh, vastă, însă moneda este aceeași. Nu mai pot exista deprecieri de valori în anumite țări, ceea ce înseamnă că vor exista niște dezechilibre care vor pune presiune asupra euro. Oricum, uh, zona euro prezintă și aspecte pozitive. Însă aspectul dezechilibrelor interne uh, este unul asupra căr- căruia trebuie să ne păstrăm vigilența. Există un alt punct asupra căruia sunt mai puțin de acord cu domnul Gigol, și anume problema evaluări, evaluării salariilor. Și sunt de acord uh, cu ceea ce spunea uh, reprezentanta PPE. Aceasta este bună pentru relansarea, redresarea economică. Însă, dacă ar exista o creștere prea mare a salariilor, aceasta ne-ar uh, afecta competitivitatea și raportul vorbește despre acest lucru. La punctul 15. După părerea mea, acest punct nu este clar. Raportorul se adresează diferitelor țări care trebuie să ia măsuri pentru a stimula ocuparea forței de muncă. Propune să punem capăt moderării salariilor și să stabilim niște salarii minime. Propune de asemenea investiții durabile, complementare. Însă, în același timp, trebuie să ținem seama de regulile din Pactul de Stabilitate și Creștere. Există foarte multe elemente în acest uh, articol și mă întreb uh, dacă toate acestea sunt fezabile. Vreți să spuneți prea multe în același loc. Și, la fel, în același articol aveți idei contradictorii. Există un alt punct asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția. Spuneți că bugetul Uniunii Europene este insuficient. Eu cred că acest buget european este deja suficient. Dacă vreți să dezvoltați o politică macroeconomică în toate domeniile, atunci uh, veți avea nevoie de un buget uriaș. Dar cum uh, îl veți finanța? Poate prin introducerea unei taxe europene așa cum uh, a susținut uh, președintele Alde, unul dintre puținii liberali care sunt pentru introducerea unei astfel de taxe. Apoi uh, vorbiți despre pactul de stabilitate și creștere pe care doriți să-l revizuiți. Eu nu cred că trebuie să îl revizuim. Mai degrabă trebuie să ne gândim la ce trebuie făcut cu acest pact. Nu trebuie să îl înlocuim cu un alt pact. Eu cred că aceasta ar fi cea mai um, inadecvată soluție. Eu cred că ar trebui să reexaminăm acest pact în toate detaliile. Dar, după părerea mea, pactul conține niște idei pozitive. În ceea ce privește emiterea de euroobligațiuni, uh, nu sunt neapărat în favoarea acestui aspect. Aceasta înseamnă că vom crea datorie, datorii și statele membre deja se confruntă cu un volum important al îndatorării, iar dumneavoastră la această datorie națională vreți să adăugați o datorie europeană, tocmai prin intermediul emiterii de euroobligațiuni. Cred că dacă facem acest uh, lucru, uh, riscăm să provocăm o îndatorare suplimentară la nivelul Uniunii Europene. Eu sunt mai degrabă de acord cu o politică monetară prudentă și uh, cred că trebuie să ținem seama de, de bunele practici. Aș vrea să îl rog pe orator, pe raportor să fie prudent în ceea ce privește moderarea salariilor, pentru că dacă nu sunteți prudent în acest sens, veți provoca șomaj și asta nu este în interesul nimănui. I have then Mr. Slicuna. Domnul Slicuna dorește să mai vorbesc, Domnul Cicluna? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Gigold pentru un, un raport foarte ambițios. Nu este ușor într-un raport de astfel de natură, pe un astfel de subiect, să abordez toate chestiunile. Deci e un, un, uh, un raport foarte ambițios. Am câteva comentarii. Mai întâi la paragraful 2, politică monetară, începește uh, Banca Centrală Europeană. Așa cum am spus în propriul meu raport asupra BCE, cred că aprobăm politica monetară pentru perioada în chestiune. Evident, uh, aprobarea aceasta a fost cu anumite calificări în cazul meu, pentru că a existat un moment în care banca privea oarecum în trecut uh, la inflația provocată de prețul la energie și la mărfuri, pe când, uh, de fapt, uh, criza fierbea deja și se pregătea. Deci, din acest punct de vedere, a existat un bemol. Începește paragraful 5. Uh, ar trebui să aducem în discuție și situația din China. Competitivitatea pierdută pentru zona euro nu este doar față de dolar, ci și față de yuanul chinezesc și față de economia chineză. Începește paragraful 6 nu este clar ce înțelegem prin definiția stabilității prețurilor incluzând prețurile la energie și la alimente. Din câte știu eu, ținta, măsura țintă trebuie să fie inclusă, dar poate domnul Ghigul se gândește la altceva, înțelege altfel această chestiune și trebuie să clarifice. În ce privește paragrafele 11, 12 și 13, uh, sunt de acord cu ideea dezechilibrelor, dar acestea nu cred că sunt bine definite. Deci uh, Aici se poate ajunge la o ambiguitate suplimentară, mai ales în paragraful 12, unde se spune că aceste dezechilibre au scăzut din cauza, datorită crizei. Mie mi se pare că ele au scăzut deloc. Dar poate raportul definește aceste dezechilibre altfel și dacă le-am definit mai clar, poate s-ar înțelege mai bine. În ce privește Um, contra, controlul, moderarea salariilor. Moderarea, cuvântul în sine, e un cuvânt bun, pentru că induce responsabilitate. Deci sfârșitul uh, acestei moderări uh, nu e un lucru neapărat uh, negativ, dar e ciudat să cer să se elimine acest lucru. Și apoi, de ce uh, să vorbim despre Uh, încheierea, eliminarea pachetelor uh, de stimulare și apoi să dăm uh, posibilitatea țărilor care au surplusuri să continue cu aceste pachete de stimulare economică mai, pe o perioadă mai lungă decât acele țări care au deja deficite mai mari și datorii mai mari. Paragraful 20 nu este clar, sau cel puțin raportul ar trebui să explice, trebuie să, să fim mai, uh, să intrăm mai în detalii. Nu putem uh, sugera că procedura de deci, deficit excesiv prevăzută de PSC uh, trebuie să, trebuie să spunem mai clar ce cerem acolo. Și la fel paragraful 24. În fine, cred că raportul ar trebui să se ocupe de problema că zona euro în anumite momente, poate chiar și acum, uh, evoluează cu două viteze. Există un grup de țări mai disciplinate decât altele și majoritatea membrilor eurozone care au mari probleme cu deficitul și pentru ele e mult mai dificil să abordeze această problemă și asta nu e un lucru bun pentru zona euro ca atare. Și atunci ar trebui să ne gândim la strategiile de exit pe care le-am discutat ieri eh, la seminar, coordonarea între politica monetară și fiscală. Politica fiscală ar trebui să ia în considerare ceea ce se face pe partea de politică monetară și ar trebui să o precedeze, așa cum eh, sugerează unii specialiști din domeniu. Cred că este un raport bun și există câteva sugestii pe care le fac pentru a-l întări și mai mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o dezbatere foarte bună. Domnule Gigol, doriți să încheiați, să mai... Iertați-mă, reprezentantul, uh, nu, doamna Ghiuri, dar vă rog să fiți foarte subcintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Am simțit că domnul um, vorbește pe aceeași limbă, pentru că și noi ne simțim destul de singuri. Noi facem parte dintr-o țară care nu face parte din zona euro. Și mulțumesc pentru propunerea pe care ați făcut-o de a discuta și despre țările care nu sunt încă membre în zona euro. Am discutat despre felul în care Zona euro ar putea ajuta țările în curs de dezvoltare, dar vorbim foarte puțin despre ceea ce se întâmplă în țările care nu aparțin zonei euro. În timpul crizei, foarte multe din aceste state au intrat într-o situație foarte dificilă. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere și voi propune și eu ca Comisia Econ să trateze aceste subiecte cu multă atenție. Sper că va exista o dezbatere pe această temă, dacă nu mă șel chiar uh, la Strasbourg în două săptămâni. Aș vrea să fac de asemenea o remarcă cu privire la acest raport. El se referă la importanța reprezentanței unitare a zonei euro. Aici aș fi ceva mai sceptică, dacă îmi permiteți, pentru că odată cu tratatul de la Lisabona avem o formă de recunoaștere a grupului euro. Nu există nimic de obiectat la această nouă prevedere, dar ar fi bine poate ca această stabilirea unei reprezentanțe exterioare a grupului euro, s-ar putea ca deci, această decizie să creeze o barieră și mai puternică față de statele care nu sunt membre zona euro. Odată cu tratatul de la Lisabona vom vedea ce se va întâmpla și cu rolul înaltului reprezentant pentru politică externă și cu noul președinte al Consiliului European și sunt convinsă că însă această decizie nu ar contribui la coeziune. În 2004, când au aderat 10 țări la Uniunea Europeană, s-au obligat să introducă moneda euro. Însă nu avem în momentul de față prea multe succese în acest domeniu. Țara mea, de exemplu, a trăit 8 ani de guvern socialist și nu a făcut decât să se depărteze de acest obiectiv. În timpul crizei am văzut că acele state care sunt în afara zonei euro se găsesc într-o situație mai dificilă acum. Așadar, dacă încercăm să facem un pas înainte și să creăm o reprezentanță externă pentru zona euro, eu cred că acest lucru ar fi dăunător pentru Uniunea Europeană și pentru puterea economică a Uniunii. Eu aș vrea să nu mergem pe acest drum. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Ghiuri. Domnul Giggle, doriți să luați cuvântul acum? Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pozitiv pe care l-am primit de la colegi. Aș vrea să discutăm câteva dintre punctele pe care le-am auzit din partea colegilor și câteva puncte critice pe care aceștia l au menționat. În ceea ce privește eurobondurile și împărțirea costurilor um, pentru diferitele niveluri de infrastructură. Cred că ar trebui să facem o clarificare în acest sens. Eu nu am spus că sunt pentru un nivel de datorie mai ridicat. Eu sunt pentru folosirea instrumentelor care să ajute țările să aibă mai, costuri mai mici pentru a-și finanța datoria publică. Aceste state, deci, vor avea mai mulți bani pentru investiții. Investiții în educație, în uh, dezvoltare durabilă și așa mai departe. Deci nu este vorba de o creștere a nivelului de datorie, care este deja foarte ridicat. S-au făcut comentarii pozitive față de pactul de stabilitate și de creștere și din partea mea și eu uh, am criticat nivelul înalt de datorie publică pe care îl prevede acum tratatul. Însă aceasta nu înseamnă că ar trebui să se retra- să retragem acum politicele fiscale uh, pe care le avem în materie de cheltuieli. Cred că ar trebui să facem o diferență foarte clară între aceste două aspecte. Există un nivel destul de îngrijorător al datoriei publice și nu există niciun motiv pentru care acest prag să fie ridicat și mai mult. Cel puțin în unele state membre nu putem să justificăm uh, în același timp investiții suplimentare în educație și în dezvoltare și o datorie publică mai ridicată. Deci există multe state în care însă nu putem uh, nici să reducem acest prag, dar procedurile excesive de deficit de datorie publică nu sunt într-adevăr un lucru pozitiv și la începutul lui 2005, când s-a început pactul de stabilitate și de creștere, el a fost un indicator important care ținea cont, bineînțeles, de situația economică din fiecare stat. Deci eu nu cred că nu suntem de acord, dar Comisia trebuie acum să discute procedura de deficit uh, pentru a vedea care este impactul acesteia pe viitor. Ceea ce văd în Germania și mă face să sufăr acest lucru este că guvernul uh, nou dorește să facă reduceri uh, de taxe, reduceri de impozite și fiscale, fără să se gândească la finanțările, infra, investițiile în alte domenii. Și de aceea mă bucur foarte mult că și Comisia a venit cu un echilibru suplimentar al acestei politici. În ceea ce privește deficitul uh, excesiv. Am discutat și uh, am discutat uh, cu dumneavoastră și am ascultat ce ați spus. Cred că aceste domeni, acest domeniu ar fi prea intervenționist și nu cred că funcționează nici în cazul surplusurilor să limităm deficitele pe de-o parte, deficiturile și după aceea să nu vorbim de partea cealaltă de surplusuri. Domnul Schicluna a făcut o remarcă similară atunci când spunea că o moderare, o echilibrare a salariilor este un lucru pozitiv care reflectă nivelul de creștere al productivității. Sunt de acord cu dumneavoastră că um, inflația și creșterea productivității sunt un indicator important, dar ceea ce vedem în Austria, în Germania, în Olanda este că am avut o evoluție mult mai scăzută a uh, salariilor decât uh, ceea ce ne la ceea ce ne așteptam și de aceea sunt pe cale să critic această politică de moderare, mai ales dacă o vom continua într-o perioadă de criză, pentru că riscăm să intrăm în deflație. Și cred că ar trebui, de aceea, să încercăm să găsim un cadru în care să discutăm toate aceste aspecte, care să nu fie, iarăși, un, uh, un, o activitate care să împartă um, participanții la discuție în cei care sunt de acord uh, cu această teorie și cei care nu sunt. Cred că ar trebui să avem o discuție care să treacă de această dihotomie clasică, care, după părerea mea, este învechită. Nimeni nu vorbește aici de o dezvoltare excesivă a salariilor și, pe de altă parte, nimeni nu ar trebui să facă presiune prea mare pentru deflație. Cred că au existat uh, multe remarci foarte importante. Sunt de acord cu ce ați spus despre China la punctul 5. Și cred de asemenea că la punctul 2 ar fi necesară o poziție mai nuanțată, politica monetară a BCE. Ceea ce ați spus dumneavoastră este exact motivul pentru care eu am stabilit o dată. Este o cale mai subtilă de a atinge același obiectiv cu dumneavoastră, cu care sunt de acord, bineînțeles. Văd că sună ceva, spune vorbitorul. În legătură cu competiția fiscală, ar trebui să purtăm într-adevăr o discuție foarte serioasă pe această temă. Concurența funcționează cel mai bine atunci când este o concurență între întreprinderi. Atunci ea creează un profit uh, evident și un beneficiu clar. Ce am învățat noi în Germania din Ordnungspolitik de la Oiken și de la alții este că dacă dorești să ai o piață și o concurență care să aducă beneficii pentru toată lumea, ai nevoie în același timp de un stat care să poată să stabilească limite și să gestioneze situația. Dar dacă reglementarea statului este în competiție cu cea a altor state, atunci acest lucru nu duce neapărat la un rezultat negativ. Dar în anumite domenii, cum ar fi fiscalitatea, unde poți trișa prin uh, delocalizarea taxelor către altă țară, acolo, într-adevăr, acest lucru nu mai este acceptabil pentru că contravine principiului economiei de piață care are nevoie de actorul stat pentru a crea un cadru pentru ca piața să funcționeze. Și eu cred că acum în Europa suntem într-un moment în care în domeniul fiscalității avem o competiție deloială în materie fiscală, ceea ce se arată și uh, se vede și din uh, exemplul lui Hans Werner Zinn, care este unul dintre cei mai mari uh, susținători ai neoliberalismului în Germania, care ne spune că deja s-a ajuns la un nivel excesiv și că ar trebui să evităm o dezbatere clasică în care să împartă pe un, între cei care vor mai multe taxe și cei care vor mai puține taxe. Ar trebui să existe o posibilitate a opinii generale de a stabili nivelul potrivit de taxe și nu putem să intrăm într-o concurență între diferiții actori de pe piața unei țări, unui stat. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră și cred că vom putea să continuăm cu acest raport interesant. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Data de depunere a amendamentelor este 8 decembrie 11 ianuarie însă este o altă dată de depunere, având în vedere că atunci vom avea o audiere, dacă nu vom avea audiere a Comisiei, pentru dezbaterea amendamentelor. Bun, mai avem doar o jumătate de oră pentru a dezbate raportul doamnei Indveld. Vă dau cuvântul acum și voi, schimba, voi pleca acum și voi da președinția și altui coleg. Voi fi foarte succintă și convingătoare pentru a nu avea nevoie de o discuție foarte îndelungată. De altfel, este vorba despre un schimb de puncte de vedere inițial și nu cred că vom avea nevoie de foarte mult timp. Raportul meu este raportul anual privind politica în domeniul concurenței, pe care Parlamentul um, European l-a comentat în fiecare an. Interesul raportului din acest an uh, constă în uh, operațiunea de um, salvare în ceea ce privește ajutoarele de stat. Oricum, uh, aspectele procedurale uh, au fost uh, importante. Am elaborat un text uh, concis, un text care ar trebui să fie baza discuției și îi voi invita pe toți colegii să depună amendamente pentru a extinde acest text. Am avut deja o întâlnire cu raportorii din umbră și există deja un uh, acord destul de larg asupra um, subiectelor care trebuie abordate, însă problema este că în acest prim text am avut doar un spațiu limitat, așa că nu, nu, să nu considerați că este poziția mea definitivă. În al doilea rând, am convenit asupra faptului că vrem să subliniem rolul Parlamentului European în domeniul politicii de concurență pentru că acesta este domeniul aproape exclusiv al Comisiei Europene. Însă noi, ca reprezentanți ai uh, poporului, vrem să avem și noi un cuvânt de spus uh, în formularea politicii de concurență. Sigur, nu avem un instrument uh, formal prin care să facem acest lucru, însă ne-am aștepta măcar ca Comisia Europeană să raporteze Parlamentului European pe baza unor recomandări și să ne explice uh, Uh, de ce nu dau curs recomandărilor noastre. Cred că aceasta ar fi uh, solicitarea noastră la nivel orizontal. În ceea ce privește ajutorul de stat, care este principalul subiect, am putea spune că regulile privind ajutorul de stat au fost uh, folosite ca un fel de echivalent uh, al normelor uh, folosite, al măsurilor folosite de uh, Guvernul Federal al Statelor Unite și nu ca un instrument de a le furniza mm, ajutor companiilor care au probleme și a fost folosit și ca un mijloc de reglementare indirect. Cred că trebuie să ținem seama de aceste aspecte când evaluăm întregul proces. Bineînțeles, cred că toată lumea este de acord că în ultimii doi ani și jumătate intervenția guvernului a fost necesară, s-a impus o intervenție urgentă din partea guvernelor, a existat, au existat dezacorduri în ceea ce privește nivelul și intensitatea intervenției guvernamentale, însă era clar că trebuie făcut ceva. Având însă în vedere sumele implicate, având în vedere uh, datoria publică și deficitul bugetar care rezultă uh, din această situație și am ajuns prea târziu uh, la discuția privind nivelul datoriei, cred că le suntem datori cetățenilor să evaluăm în detaliu pe ce s-au cheltuit banii. Nu trebuie uh, să vedem doar dacă cheltuielile s-au conformat reglementelor, trebuie să analizăm și eficiența cheltuielilor sau uh, eficiența recuperării așa numite verzi, pentru că o parte din ajutorul uh, de stat a fost uh, justificată printr-o economie mai durabilă. Aș vrea să știu dacă acei bani chiar au produs acea transformare radicală. Am aici câteva semne de întrebare și deocamdată am să păstrez o atitudine prudentă. Al doilea aspect care trebuie subliniat este că trebuie să spunem clar că este doar o situație temporară. Și chiar dacă există primele semne de relansare, știm că ne așteaptă în continuare dificultăți majore. În același timp, este prea ușor ca unele scheme de ajutor de stat să devină aproape permanente și de aceea trebuie să ne gândim la strategiile de ieșire pentru ca acestea să fie gata la momentul potrivit. Cam atât despre ajutorul de stat, vedeți că sunt foarte succintă. Apoi, o altă temă importantă este cea a politicii antitrust și a instrumentelor folosite de Comisia Europeană pentru a pedepsi comportamentele anticompetitive, în special cartelurile. Până acum, Comisia Europeană a, și-a dezvoltat uh, obiceiul de a impune niște amenzi foarte mari, care au descurajat comiterea faptelor și evident că asta ne dorim. Vrem să avem o acțiune fermă împotriva practicilor antitrust, însă trebuie să vedem dacă măsurile Comisiei Europene nu ar putea fi, uh, nu ar putea deveni mai sofisticate dacă baza de calcul a amenzilor este cea mai bună. Unele companii chiar au făcut eforturi uh, mari de a evita practicile antitrust. Trebuie să vedem dacă acele companii au politici uh, antitrust și atunci poate că ar trebui să avem în vedere și uh, răspunderea individuală. Știu că din punct de vedere juridic este o chestiune foarte complicată, însă cred uh, cu tărie că Parlamentul European trebuie să transmită un semnal în acest sens. Și, în fine, uh, am să ignor deocamdată anumite aspecte cum ar fi cele legate de, de, de investigații, de anchete. În încheiere, aș vrea să recomand să susținem uh, adoptarea la plenara din martie pentru că Comisia Europeană va mm, revizui uh, unele reglementări privind uh, scutirile, în special uh, cele pentru autovehicule, în luna mai și dacă vrem să avem un impact, trebuie să ne adoptăm o poziție cât mai curând posibil. Știu că există și alte comisii care vor să fie implicate și să fie consultate, dar cred că ar trebui să putem să ne punem de acord asupra unei proceduri care să le permită acestor comisii să își introducă amendamente pe parcursul procesului. Și noi le vom garanta că vom ține seama de amendamentele lor, sau cel puțin că vom vota pe amendamentele lor. Uh, atât am avut de spus deocamdată. Mulțumesc. Oare... Mulțumesc, uh, doamna Tivelt. Acum, uh, domnul Schwab de la um, PPE. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportorul din umbră din partea PPE și vreau să-i mulțumesc mai întâi domnei Intveld pentru buna colaborare și pentru buna pregătire a discuției de astăzi. Într-adevăr, sunt de acord cu doamna Intveld în totalitate și anume limitarea geografică a raportului de inițiativă despre care discutăm duce la faptul că alte probleme ale pieței interne și a dreptului de concurență nu... Deci problema de, de timp și de uh, spațiu pentru acest raport, așadar limitează posibilitatea de discuție despre el. În 2008, așa a spus și doamna Invelt, uh, am avut de-a face cu un an în care, într-adevăr, intervenția statului a fost extrem de puternică. De trei zile însă avem de două zile tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare și care oferă Parlamentului European acum drepturi de codecizie în acest domeniu, chiar dacă nu la um, punerea în aplicare a articolului 81 și 82 a tratatului UE. Nu vreau să vorbesc prea mult, vreau doar să vă spun pe scurt următoarele. Eu cred că noi, Parlamentul European, am uh, trebuit deja să aducem o contribuție importantă în acest raport de inițiativă, dar că considerăm în continuare că dreptul de concurență nu ar trebui să fie subestimat uh, și impactul acestuia în statele membre, iar politica Comisiei trebuie să fie susținută de către Parlamentul European într-o manieră constructivă. Mai ales mă refer aici la faptul că ar trebui să spunem unde vedem posibilitatea de îmbunătățire. Am vorbit și uh, cu reprezentanții comisiei astăzi și știm că comisia este de acord cu această abordare. În amendamentele mele pe care le-am formulat deja, voi vorbi despre ceea ce a decis deja Parlamentul European, de exemplu la punctul 8, 18 uh, al raportului, uh, unde Parlamentul trebuie să aibă un rol mai important. Era vorba de raportul Lene aici și de avizul la raportul colegului Sanchez Presedo. Și, în al doilea rând, aș propune ca unele detalii din domeniul pe care l-a menționat doamna Infeld la sfârșit, adică cooperarea autorităților de competență și punerea în aplicare a procedurilor de monopol să fie discutate mai amplu și aici am înaintat mai multe amendamente în numele grupului meu. Sunt însă gata să discutăm mai departe despre toate temele pe care le-a menționat doamna Invel, despre politica de intervenție a statului, despre sectoarele prioritare și despre măsurile care mai trebuie luate în acest domeniu. Eu susțin acest uh, raport, uh, după cum spuneam și înainte. Ne-am uh, ne-am pus de acord cu verzii pe o linie uh, comună, dar aceasta ar însemna că și la sfârșit să găsim o soluție concretă la comisie în urma acestor propuneri. Deci pe mine m-ar uh, bucura dacă am putea avea o audiere cu experți pe această temă și eu în calitate de uh, raportor din umbră pot să vă spun că sunt de acord cu calendarul. La 9, pe 9 decembrie trebuie să înaintăm amendamentele, dar cred că este suficient. După cum a spus și doamna Invert, cred că acest raport vine la momentul potrivit și este mai bine să vină acum decât prea târziu. Mulțumesc! Thank you, Mr. Schwab. Um... Mulțumesc, domnule Schwab. Domn, acum domnul Sanchez de la grupul uh, socialdemocraților. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a prin a-i mulțumi raportoarei pentru eforturile depuse. Este un document uh, foarte util, un, uh, o bază de lucru foarte bună pentru politica în domeniul concurenței pe 2008. Raportul uh, este un reper clar pentru cei care au nevoie de acest lucru. 2009 și 2010 vor fi uh, ani uh, esențiali și de aceea pentru acești ani va trebui să avem o perspectivă diferită. Oricum, uh, Comisia are un raport anual clasic, obișnuit, în cadrul căruia prezintă foarte multe detalii și nu cred că trebuie să-i cerem prea multe, dar poate pentru 2008 a trebuit să punem mai multe întrebări comisiei pentru că a fost un an uh, clar și uh, Parlamentul trebuie să aibă un rol mai sporit în acest sens. Însă tot mai mult politica de concurență este legată de piața internă și afectează um, și procesul de codecizie îi afectează pe consumatori. De unde necesitatea de a stabili niște norme parlamentare. Oricum, uh, Parlamentul uh, trebuie să aibă un rol de jucat în stabilirea politicii uh, concurenței. 2008 a fost un an al crizei financiare, iar politica de concurență a contribuit oarecum la stabilizarea situației. Și de aceea toate măsurile luate în contextul crizei trebuie să mm, nu pună în pericol această stabilitate. Am reușit să depășim această criză financiară uh, pe o piață care funcționează și care totuși nu se prăbușește. De aceea concurența este foarte importantă. Însă am dorit ca și problema relansării să fie luată în considerare. Nu trebuie doar să facem uh, un raport și un bilanț, ci trebuie să propunem și măsuri. Poate că deocamdată nu este suficient. Oricum, în toate aceste domenii trebuie să facem dovadă de voință de a progresa. Nu este vorba doar de a adopta o poziție uh, care să se transpună prin măsuri agresive, dar trebuie să fie niște măsuri uh, menite să apere interesele concetățenilor noștri. Există apoi un alt aspect uh, important în acest raport, care vorbește despre carteluri și despre consumatori, că este prima dată când se vorbește despre acest lucru într-un astfel de raport. Această temă arată că acordurile între întreprinderi uh, nu sunt deloc bune pentru funcționarea economiei și generează prejudicii pentru consumatori. Și acest lucru ilustrează faptul că concurența trebuie să funcționeze așa cum trebuie. Ideea este să conservăm acest consens la care a ajuns uh, Parlamentul. Uh, considerăm că este foarte important să existe codecizie și vrem să evităm uh, excesele sistemelor din America de Nord. Aceste excese din America nu trebuie să ne împiedice să luăm niște măsuri clare pentru a proteja interesele consumatorilor și ale companiilor. Există un alt aspect uh, și anume cel al legăturii, eh, cel dintre politica de concurență și pachetul eh, de energie. Au existat și alte măsuri eh, de acest gen, precum măsuri de investiții durabile. În ceea ce privește scutirile pentru industria mm, automobilelor, uh, Uh, regulamentul face obiectul unei revizuiri. Este nevoie de timp pentru ca Parlamentul să poată aprofunda aceste reglementări, însă suntem într-o situație de criză și de aceea avem nevoie de niște decizii. Industria așteaptă acest lucru din partea noastră și noi trebuie să avem o contribuție pentru a permite acestui sector să iasă din criză. În ceea ce privește amenziile și sancțiunile, acestea sunt uh, un instrument esențial în cadrul politicii de concurență. Deocamdată, sistemul de amenzi este prea sofisticat. Uneori, uh, această politică este prezentată ca fiind una extrem de complexă, însă nu trebuie să avem uh, doar niște uh, măsuri de reprimare, trebuie să avem și niște măsuri de stimulare. Aceste măsuri uh, nu trebuie să împiedice buna funcționare a întreprinderilor. Din potrivă, măsurile trebuie să aibă un caracter de descurajare, pentru că distorsionarea concurenței are efecte dăunătoare asupra consumatorilor și întreprinderilor. Dacă lucrăm doar la nivel economic, atunci trebuie văzut uh, ce avem de făcut. Oricum ar fi, politica de concurență trebuie să conțină niște elemente de descurajare foarte importante nu trebuie să punem uh, sub semnul uh, întrebării uh, politica de sancțiuni. Această politică nu trebuie să afecteze drepturile omului, trebuie doar să ne punem uh, întrebări legate de legitimitatea acesteia și nu de mm, pertinența sa. În ceea ce privește ajutorul de stat, cred că există o tendință mm, orizontală în această privință Există o diversitate foarte mare între statele membre și înaintea crizei tendința era de a reduce intervențiile statului și de a le păstra la nivel orizontal. Oricum, sunt la dispoziția doamnei raportor și a altor raportori din umbră pentru a-i ajuta cu informații în acest sens. Am ascultat câteva comentarii și sunt sigur că vom putea lucra într-un mod um, foarte fructuos. Mulțumesc, domnule Sanchez. Acum, domnul Filip Lambert, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Sofie pentru activitatea excelentă și pentru spiritul în care a scris acest raport. Nu este orientat spre trecut, ci uh, spre măsurile care trebuie luate în viitor. Și asta e singura cale de urmat pentru noi. Să începem cu lucrurile cele mai importante. Când vorbim despre implicarea mai mare a Parlamentului decât s-a întâmplat până acum, cred că acum avem o bună ocazie. Comisarul desemnat, Almunia, a fost uh, nominalizat și el va veni în fața noastră și îl vom audia. Și cred că ar trebui să folosim această ocazie pentru a obține angajamentul lui că își va păstra buna atitudine pe care a avut-o în uh, fostul său mandat și că va uh, implica Parlamentul în, și în noua sa funcție. Știu că există direcții generale diferite la Comisie care se ocupă. Începește con- concurența. Direcția generală respectivă n-a fost prea cooperantă până acum, cel puțin. Sperăm că, odată cu venirea lui Almunia, lucrurile se vor schimba și ar trebui să încurajăm acest lucru. Vreau să trec uh, prin câteva puncte pe care știu, să fie că le-ai auzit deja, dar poate nu pe toate. În ce privește ajutoarele de stat, suntem de acord cu majoritatea lucrurilor spuse. Singurul lucru pe care vrem să l evităm este ca ajutorul de stat să fie considerat negativ în toate situațiile. Ajutoarele de stat au ajutat la prevenirea unei crize economice și mai grave și putem lua exemplul de acum 30 de ani când Airbus a fost creat prin ajutoare de stat și acum se descurcă foarte bine singur, dar n-ar fi existat dacă n-ar fi existat și ajutorile de stat. Deci e o chestiune de ton mai degrabă decât de substanță. Strategiile de exit, cu siguranță sunt de acord că ele ar trebui create acum. Singurul comentariu este că acestea trebuie să fie concertate deci, sigur, guvernele au de dreptul să-și decidă propriile strategii de exit, dar crearea lor, uh, construirea lor ar trebui să se facă cel puțin în, consultat, în consultare cu partenerii sociali, patronat, sindicate. Asta ar fi o idee bună dacă vrem ca aceste strategii de exit să, din economia statului să, să fie acceptate. În ce privește concurența și politicile antitrust, uh, sunt de acord cu explorarea altor uh, modalități de a impune penalizările. Uh, responsabilitatea individuală, de acord, dar n-ar trebui să fie semnal, uh, interpretată de corporații ca un semnal că se pot relaxa. Deci trebuie să ne asigurăm că avem toate instrumentele uh, necesare. Sigur că nu este un sistem sigur 100%, dar până la urmă ei au principala responsabilitate de a se asigura că angajații uh, acționează corespunzător. Una dintre penalitățile pe care trebuie să le uh, explorăm, ar trebui să vedem în ce măsură cei care încalcă regulile ar putea să li se interzică accesul la licitații publice. Sunt încă nemulțumit de faptul că Microsoft, ca să vă dau un exemplu, este în continuare unul dintre furnizorii Uniunii Europene, deși a fost considerat un, ca una dintre cele mai rele corporații în uh, comportamentul său anticoncurențial și a fost și amendat cu un miliard de euro. Știu că financiar nu e mare lucru să nu li se dea acces la aceste licitații, dar din punct de vedere simbolic și al imaginii publice are un impact, deci ar trebui să luăm în considerare acest lucru. În ce privește politicile sectoriale, nu o să comentez prea mult aici, dar cred că ar trebui să fim mai, de, intrăm mai în detalii, mai specifici și am avut o întâlnire între raportorii din umbră la care am spus că vrem să păstrăm și interesele IMM-urilor când vine vorba de politicile concurențiale, pentru că IMM-urile sunt cele care sunt cel mai afectate de uh, concurența neloială, sigur și consumatorii, și toți avem ideea că IMM-urile sunt uh, coloana vertebrală a economiei noastre și trebuie să ne asigurăm că lucrurile rămân la fel și că trebuie să le întărim poziția. Și în fine, poate punctul cel mai controversat uh, în zona concurenței despre care am tot vorbit, concurența fiscală și Aici eh, cred că există loc de înțelegere și de consens între noi pentru a evita uh, concurența uh, fiscală neloială și negativă. Am tot discutat la, și la raportul precedent acest lucru. Aceleași idei se aplică și aici. CCCTB cred că este o zonă în care putem atinge un consens și ar trebui să găsim o cale de a ne exprima Uh, îngrijorarea pentru că și aceasta este o cale de a distorsiona piața. Nu vrem să se întâmple acest lucru. Sigur că vrem ca statele să concureze din punct de vedere al eficienței și suntem de acord că dacă statele își fac o treabă bună și își utilizează bine resursele, trebuie răsplătite, dar vrem ca statele să Uh, își facă concurență pe ce pot oferi, pe valoarea pe care o pot oferi și nu să facă, să vadă uh, acest lucru în termen de cine poate oferi cel mai mic impozit și cine poate reduce cel mai mult. Vreau să felicit toți colegii pentru spiritul acestor discuții și veți primi propuneri de amendamente în, uh, la momentul oportun. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lambert. O rog acum pe doamna Ferreira să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să felicit raportorul pentru calitatea acestui document, care este o sinteză foarte interesantă pe un subiect foarte complex și aș vrea doar să încerc să subliniez câteva lucruri. La punctul 10 cred că există o oarecare simplificare excesivă în a sugera un fond european comun de intervenție, de salvare sau un sistem echivalent. Sugerez aici o reformulare. În acest stadiu există propuneri foarte concrete privind uh, această chestiune și care mi se par mai eficiente. Acesta ar putea să fie, evident, obiectivul final, dar cred că suntem atât de departe de el încât uh, îl diluăm dacă îl uh, formulăm așa. Deci aș sugera aici o reformulare și să mergem uh, mai mult în direcția propunerilor din raportul uh, la rozier pentru a specifica mai clar poziția Parlamentului. La punctul 12 Mă îndoiesc uh, de faptul că putem spune atât de clar că Uniunea Europeană este în mod oficial ieșită din recesiune. E oarecum adevărat, dar pe de altă parte cred că multe țări din Uniune încă au probleme foarte, foarte serioase și prin urmare aș vrea să subliniez aici importanța abordării divergențelor interne și faptul că diferențierea comportamentelor economice a crescut și mai mult în timpul crizei și că Uniunea Europeană trebuie să se gândească din nou la o creștere armonioasă și nu la una uh, caracterizată de divergențe interne. Mai există o altă problemă care nu este menționată aici, dar care a existat în rapoarte precedente și s-a dezbătut adesea între membrii ai Parlamentului și chiar pe linii politice, mă întreb oare dacă ar trebui să o abordăm într-un raport din proprie inițiativă. Vorbim de situația stagiarilor. În multe întreprinderi, în acest moment, se face abuz de forță de muncă neplătită, în acești stagiari așadar. Există firme în Europa care Uh, au un avantaj concurențial neloial pe baza faptului că 80% din forța lor de muncă sunt stagiari, deci oameni pe care nu-i plătesc. E o problemă pe care cumva trebuie să o abordăm pentru că devine aproape ca o practică uh, curentă. La paragraful 19 nu știu exact. Uh, sigur, înțeleg că există reguli și că cei care nu respectă regulile trebuie să fie pedepsiți. Nu văd cum uh, pot fi recompensați cei care se poartă frumos, să spunem așa. Nu că, sigur, uh, nu sunt uh, în dezacord cu ideea că CV-ul, ca să spunem așa, în unei întreprinderi trebuie să fie unul pe termen mediu și lung, trebuie să-i cunoaștem comportamentul pe termen mediu și lung, dar nu, nu știu cum îi putem ajuta pe cei care se comportă bine mai mult decât pe, pe ceilalți și mi se pare un pic ciudat aici. În ce privește penalizările financiare, aici sunt de acord cu ce ați explicat verbal, dar cred că modul în care sunt formulate unele paragrafe poate crea dubii, mai ales la numărul 22 Nu, nu înțeleg uh, care este sensul sugestiilor noastre. În ce privește uh, anchetele uh, sectoriale, cred că nu ar trebui să spunem atât de deschis către ce sectoare vrem să ne îndreptăm. Ar trebui mai degrabă să facem o recomandare comisiei ca anumite sectoare sau cel puțin anumite evaluări sectoriale să rezulte în anumite linii directoare uh, industriale. Pentru că președintele încearcă să întrerupă oratorul, nu reușește. Uh, așadar, abordarea orizontală a dus la foarte multe uh, reproșuri la nivel național deci poate că ar trebui să evoluăm într-un fel de abordare orizontală, structurală în ce privește. Doamnă Ferreira și uh, fie ca un fel de mecanism corectiv, un spațiu uh, gol începește schimb gândirea europeană și valoarea europeană. Însă, în afară de aceste detalii, cred că sunt aspecte foarte pozitive în acest raport și mai ales întărirea rolului Parlamentului European și tot felul de alte aspecte care au fost deja menționate de vorbitorii precedenți. Cred că vom avea un raport foarte interesant. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Pling, vă rog să fiți foarte succint. Da, doamna Indvelt, uh, voi fi foarte succint, dacă îmi permiteți. Sunt în mare parte de acord cu raportul doamnei Indvelt. Cred și eu că trebuie să se facă un studiu aprofundat, o anchetă aprofundată în ce privește impactul statului asupra sectorului bancar. Au existat bănci care au trebuit să recurgă la uh, exituri, deci au trebuit să iasă din anumite zone de activitate, cum ar fi asigurările, au fost silite să facă acest lucru și trebuie examinată această chestiune. În ce privește cartelurile și înțelegerile neloiale, anchetele trebuie făcute de către comisie. Știți că există deja decizii ale Curții Europene de Justiție în acest, în acest domeniu și trebuie să ne inspirăm din aceste decizii. Toate instrumentele din cadrul politicii de concurență ne indică faptul că se dau multe amenzi, uneori foarte înalte. Doamna Endveld a vorbit de responsabilitatea individuală a celor care fac carteluri și că trebuie să li se dea amenzi considerabile de acord, dar aceste amenzi au uneori efect asupra angajaților. Ei nu sunt responsabili pentru aceste înțelegeri. Deci trebuie să găsim instrumente care să vizeze pe adevărații responsabili. Poate asta ar cere și o reformă a dreptului penal. Un alt punct important, protecția consumatorilor și IMM-urilor. Cred că este un alt punct important pe ordinea de zi. Și eu am uh, lucrat timp de șapte ani la comisie și comisia a organizat uh, dezbateri multiple pe politica de concurență, care evident că este urmărită de Direcția Generală împreună cu Cabinetul Președintelui și cu câțiva șefi de stat și de guvern. Niciodată n-a existat însă o dezbatere reală privind probleme de concurență. se dădea oarecum un cec în alb uh, comisarului pentru concurență și ceilalți uh, comisari nu prea se implicau. Însă Digi Competition este o direcție uh, foarte puternică față de alte DG-uri, de alte direcții generale. Deci e o direcție puternică, poziția comisarului pentru concurență este de asemenea puternică, dar uh, la nivelul Colegiului Comisarilor nu prea sunt multe dezbateri reale pe acest domeniu și pentru politica aceasta. Și atunci poate să, ar trebui să dezvoltăm noi această dezbatere, să avem, de exemplu, în primăvară o audiere privind obiectivele politicii uh, de concurență, care, sunt, uh, care e direcția de mers, care sunt instrumentele pe care ne dorim. Iată doar câteva idei pe care le livrez acestei dezbateri și pe care doamna Invert ar dori poate să le rețină. Da, mulțumesc. Vă uh, reamintesc că am depășit deja ora 12.30, deci vă rog să fiți foarte succintă. Și eu mă grăbesc pentru că ar trebui să prezidez chiar acum o întâlnire, o ședință în altă parte, deci voi fi foarte succintă. Cred că există un mare grad de consens uh, și în legătură cu comentariile care s-au făcut. Unul dintre scopurile cheie ale raportului ar fi să dea un mesaj uh, îndreptat spre viitor, ideea de a avea o uh, politică concurențială în care Parlamentul European să aibă un rol mai important